So, ladies and gentlemen, these the friends. Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, cred că trebuie să începem cu reuniunea noastră de astăzi. Avem trei voturi, dar înainte de vot, permiteți-mi să vă ofer câteva informații referitoare la reuniunea coordonatorilor de ieri. Câteva informații tehnice. Astăzi, pe, la ora 15.30, uh, punctul 31 va fi discutat înainte de punctul 30. Acesta va fi discutat uh, pe la ora 4. Acum câteva elemente pe scurt. Trebuie să vă informez că coordonatorii de la PETI au decis ieri după amiază următoarele elemente. Întâi, adoptarea ordinii de zi din noiembrie și cereri pentru viitoarele um, ordini de zi. Petiția 93 din 2017 va fi adăugată ordinii de zi din ianuarie. 1845 din 2013 va fi adoptată la, ordin, la ordine de zi după ce va fi primit răspunsul Comisiei Europene. S-a hotărât de asemenea să se trimită o scrisoare și să se solicite un răspuns din partea autorităților slovace. Alte lucruri sunt legate de data sau datele de 21 și 22 noiembrie, săptămâna drepturilor omului. Coordonatorii s-au hotărât să fie uh, invitat uh, asistentul înaltului uh, comisariat pentru refugiați sau vicepreședintele acestui organism de la ONU, pentru a lua cuvântul în legătură cu punctul uh, referitor la migrație de pe 21 noiembrie. Schimb de vedere cu ombudsmanul european și recomandările doamnei uh, ombudsman în ce privește numirea secretarului general al Comisiei. În acest sens ne-am hotărât uh, să o invităm pe doamna ombudsman pe 21 noiembrie la 14.30 la o întâlnire comună cu jurii și cu cont. Alte aspecte. Coordonatorii s-au pus de acord ca președinta să sugereze comisii executive să invite petiționarii și Comisia PETI la forumul de pe 18 noiembrie referitor la drumurile, drepturile omului, mai bine zis, pe 26 și 27 noiembrie, forum organizat de Comisie la Bruxelles. Apoi, planificarea activității Comisiei PETI Comisia va redacta avizul în numele Comisiei. Următoarele luni, condonatorii au mandatat uh, președinta să scrie o scrisoare către guvernul lui suedez, mă scuzați, britanic, care Uh, discriminează sistematic cetățenii europeni care nu au un anumit act de identitate. Lucrurile au fost discutate uh, și vor fi reluate în noiembrie. Recomandări contestate, adoptate apoi uh, în forma dorită de președinte, cu excepția 434 din 2018, uh, declarată admisibilă și la care am primit documente suplimentare. Uh, petiția 244 din 2018 a fost închisă. Uh, elementele sau punctele B, petițiile 454, 469 și 998 rămân deschise și li se va da urmare. O informație interesantă acum, o vizită de constatare și audieri. Coordonatorii au hotărât să nu efectueze niciun fel de astfel de vizită de contestare în prima jumătate a anului viitor, dar să se organizeze o audiere referitoare la schimbările climatice în primele șase luni ale 2019, cu condiția să fie făcută în comun cu comisiile vizate pe fond, ENVI sau ITRE, sau mai bine amândouă. Vizita în Piemonte, Italia, componența delegației va fi uh, liderul acestei uh, delegații și componența de asemenea a fost uh, stabilită. Solicitări ale verzilor pentru a deplasa o întrebare orală privind încălcările la Natura 2000. Da, acești deci va fi o întrebare orală, dar fără rezoluție, cu condiția să fie făcută în comun cu cei de la Envi actualizări în ce privește coordonarea cu uh, Parlamentele Naționale. Programul actualizat a fost transmis și coordonatorii au fost de asemenea, uh, au hotărât să se transmită o scrisoare privind Congresului American ce privește FATCA și vizită de constatare la Doniana. Uh, S-a se va trimite o scrisoare, delegația nu s-a întrunit și nici deplasat, dar se mulțumește petiționarilor care au solicitat această vizită, deși ea nu a avut uh, loc. Vă mulțumesc, asta este tot. Ca anunțuri, doamna Becera. Vă rog. Muchas eh. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru uh, rezumatul ședinței coordonatorilor de ieri, în care, după cum știți, nu am putut să particip pentru că ați fost foarte exigenți. Vă mulțumesc uh, pentru cum s-a derulat misiunea din decembrie. Am reușit să o scoatem la capăt. A fost o misiune uh, cheie. În ceea ce privește una dintre deciziile luate ieri, eu aș dori uh, să vă propun uh, să vă cer posibilitatea uh, de a ne gândi la un lucru. Ieri s-a respins o anumită uh, petiție în legătură cu uh, modul în care operează o televiziune regională, o um, cerere a cetățenilor era vorba de o petiție referitoare la TV3, televiziunea regională din Catalunia, care uh, și în această comisie am acceptat la un moment dat că um, uh, petițiile care vorbeau despre uh, lipsa de obiectivitate a televiziunii naționale, televiziunea spaniolă națională, um, trebuie discutate. Și este cazul acestei petiții. Pe noi nu ne interesează despre ce e vorba, atât timp cât sunt încălcate drepturile cetățenilor bazate pe legislația europeană. De aceea, decizia de ieri, ca în ciuda faptului că ne-am pus de acord să procesăm această cerere, această petiție, eh, din motive de coerență, eh, așa cum eh, procesăm alte petiții, de exemplu din Bavaria sau din altă parte, s-a luat decizia de a nu o procesa. Argumentul era politizarea și nu știu despre ce politizare poate fi vorba când e vorba de denunțuri care vin din partea cetățenilor din, în legătură cu utilizarea inadecvată a unui mediu public de comunicare. Eu cred că ar trebui să reanalizăm uh, pentru a vedea dacă se poate procesa această cerere, măcar la coordonatori. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult! În ce privește prima parte a discuției noastre. Vă felicit pentru această vizită și mult succes! Dacă privește cererea dumneavoastră, nu cred că putem să hotărâm acum. S-a hotărât la coordonator, iar eu, personal, nu pot să modific această hotărâre. Roza. Todo lo contrario, cred că... Din contră, cred că putem să luăm o decizie, pentru că plenul poate să respingă sau nu decizia coordonatorilor. Tocmai de aceea este foarte binevenită și oportună această solicitare a lui Beatrice. Sunt două petiții, am să vă prezint pe scurt situația, care vin din două, partea a două persoane diferite, doi catalani, au făcut petiții înregistrate în luna aprilie, uh, Uh, și au spus că e vorba de o lipsă de transparență, că nu se transmit informații corecte și că sunt încălcate drepturile omului și că acest lucru se întâmplă uh, la televiziunea din Catalunia. În septembrie această peti petiție a venit la coordonatori uh, și noi am decis să o acceptăm, să o admitem. E vorba de încălcarea drepturilor. Există și antecedente. A mai venit aici o petiție referitoare la televiziunea spaniolă um, ieri s-a propus să fie pe ordinea de zi la următoarea reuniune PETI, uh, nu admisibilitatea care deja fusese acceptată. Și iată că s-a respins, iar petiționarii, care sunt doi, uh, sunt confuzi pentru că comisia le-a spus, este admisibilă, vom studia. Și acum le zicem, se uh, amână fără termen uh, precis până după alegeri. Nu prea suntem uh, coerenți și nu prea are sens această atitudine. Deci eu cred că ar trebui să analizăm situația în comisie, pentru că dacă nu o facem, eu ca grup va trebui să cer protecție din partea altor persoane, pentru că nu are sens ce facem aici. Plenul comisiei poate respinge o decizie a coordonatorilor. Acea, așa spun regulile. Și o a doua uh, chestiune. Partidul Popular a cerut o misiune pentru a analiza uh, crimele efectuate de ETA, iar coordonatorii la Popular au spus că nu se va face și uh, asta vreau să vă comunic. Înțeleg, eu sunt președintele, uh, nu, nu deschidem încă o dată această dezbatere. Astăzi, ieri am putut să discutăm această chestiune, aveți dreptul de a o discuta, dumneavoastră aveți dreptul de a o reiniția în noiembrie, însă nu acum. Open the vote. Uh, first of our item. Voturile acum. Transportul animalelor, bunăstarea acestor în timpul transportului. Amendamentul 1. Amendamentul 1 pentru împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2 pentru împotriva. Abțineri și se adoptă. Amendamentul 6 pentru împotriva. Se adoptă. Se abțineri. Revine președintele. Vă rog, Putem să verificăm? Roll call. The vote is open. Am deschis votul. Și votul s-a închis. Amendamentul 6. Am deschis votul la 7. Am închis votul și și se adoptă. Amendamentul 5. Pentru? Împotrivă? Și se adoptă. Abțineri? Da. Amendamentul 7. Pentru? Împotrivă? abțineri și se adoptă. Amendament oral a doamnei Valina pentru, împotriva, abțineri și se adoptă. Aliniatul. Nu, amendamentul 4 pentru 4 pentru împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotriva abțineri și se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru împotrivă? Abțineri și se adoptă. Compromisul 1. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul oral al doamnei Malina. Valina, pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. A, amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificare. Da, verificăm amendamentul 25 și s-a deschis votul. 25. Se respinge. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Vă rugăm să verificăm la 26, am deschis votul. Se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 20, partea a doua, partea a doua, deci pentru. Reacții din sală pe care nu le auzim fără microfon. 26 a fost adoptat, precizează președintele. Bun. O luăm de la capăt. Amendamentul 20, partea a doua, pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 21. Nu, mă scuzați. Spune președintele 24. Amendamentul 24 pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 42 pentru împotriva verificăm. Votul s-a închis și se adoptă. 27. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 28 pentru împotriva abțineri se adoptă. 29 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2, vă rog. Antrag 21. Domnule președinte, la 21, a doua parte este compatibilă cu 25 și n-am uh, votat această a doua parte. What is so, if 25 or 26, uh, one of them is adopted, then this, this, this, and this fall. Yeah. And In the second, in the second part uh, says explicitly Partea a doua se spune ex, în mod explicit compatibil cu 26. Este compatibil, deci trebuie să votăm, precizează. Domnul, nu, nu. We voted. We voted it. We voted on second part. 20. 20 second part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 Deci, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral al doamnei Valina acum pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Parametrul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 47. Se adoptă amendamentul 48. Pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Amendamentul 32. Pentru, împotriva abțineri se respinge. Vom verifica la 32 și s-a deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă. Amendamentul 33, numai prima parte, pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Amendament oral al lui Virginie, pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Amendamentul 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul 3 pentru, împotrivă, compromisul 3, deci, pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă 37, vă rog, pentru, împotriva, abțineri și se respinge. Vreți să verificăm? Amendamentul 39, nu, 38. 38 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 39 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Amendamentul 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 14 devine caduc. Ah, vot final. Vot cu apel nominal, am deschis votul. Close. And it's adopted și se adoptă. Vă mulțumesc! Continuăm acum cu raportul de misiune din Germania. Luzați, aveți uh, cuvântul. Madam Oken? I just want to uh, tell you... Doamna Oken, da, dorem să vă spun că bineînțeles, să votați pentru toate amendamentele noastre, dar în special la început, pentru că se referă la um, la huilă. Gândiți-vă la uh, raportul uh, IPCC de ieri și continuăm cu huila, uh, nu schimbăm strategia. Ar fi un dezastru pentru climă, dar ar fi o, un dezastru și pentru regiune, pentru că regiunea ar, fi, ar rămâne în urmă și s-ar confrunta cu un nou dezastru pentru că întreaga Europa practic s-ar îndepărta de ei. Deci vă rog, uh, fiți uh, loial față de planeta noastră, față de climat și față de această regiune și nu votați pentru Uh, tehnologii care să afecteze această regiune. Știu că poate unii nu cred în schimbări climatice, dar poate cred și în Moș Crăciun. Domnule președinte, avem uh, o rugăminte. Avem uh, mulți supleanți în sală, avem un vot, vă rog, nu permiteți atâtea discuții, să votăm pentru că mai trebuie să mergem și la alte voturi. Ok, please, vote. În regulă, trecem la vot. Oh, mission Rusatia. Comprom- Misiunea din Lusatia, compromisul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 1 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, nu cred că se adoptă. S-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă. Amendul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri,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 abțineri, se adoptă. 21, 20, vreți să verificăm? Verificăm, s-a deschis votul. Uh, de vot the vote is open. Close. S-a închis votul, 16 la 6. Deci se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 22, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 22, a doua parte. S-a deschis votul. S-a chis votul și se respinge. 23. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, n-a fost clar, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul și se respinge. Votul final acum, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă la diferență ă, cu 19 voturi pentru. Mulțumesc. yeah, yeah. Oh, okay, okay, okay, okay. Yeah, yeah, yeah. And third, third of our voting is, is uh, concerning uh, Urmează votul privind Jugendamt. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Everything, yeah? So, uh, amendment 1, uh, the vote... Amendamentul 1 s-a deschis votul. Close. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6, deci 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, se adoptă. Amendamentul 10 se adoptă. 11. Vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm. Verificăm amendamentul 12, a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Treisprezece se adoptă. Avem solicitarea să verificăm 13. Vă rog, s-a deschis votul. 13, deci. Verificăm amendamentul 13 și s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm a doua parte de la amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 16. Prima parte pentru împotrivă, abțineri. Verificăm prima parte, amendamentul 16. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge. A doua parte, amendamentul 16, a doua parte. Deci 16, a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, spune președintele. Verificăm amendamentul 16, partea a doua. Vot is closed. S-a închis votul și se respinge. 17, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, amendamentul 17, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7, pentru, Mă scuzați, trebuie să trecem la 19. 19 pentru, împotrivă, abțineri, pare respins. Verificăm la 19. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă.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 Deci 25 se adoptă. 26, vă rog, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 34. Open. The vote is closed. S-a închis votul și se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. Sau nu? E clar. 40 pentru, împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 41, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm 43. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 și 48 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41, spune președintele, pentru, 51 se corectează președintele, 51 pentru, împotrivă, abțineri, <clears throat> se adoptă. Verificăm 51. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 52 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 53. 53 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, ah, nu, devine caduc. 57. Prima parte, vă rog, pentru, împotrivă, abțineri, <coughs> se adoptă. 57 a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 59 pentru 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 63 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Verificăm 63, vă rog, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Iar acum, votul final, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 12 voturi pentru. Mulțumesc foarte mult! I, I make a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 Hölgyeim és Uraim, kérem, foglalják el helyeiket. Take your seats, please. Vă rog frumos să vă întoarceți la locurile voastre. Egy véleményt fogunk elemezni. Egy vélemény elemzése a következő pont. Az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról. Oker asszony. Vom trece acum la analiza următorului punct de pe ordinea de zi, referitor la activitatea ombudsmanului. Doamna Aucan are cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. V-am uh, amintit uh, înainte, v-am amintit înainte de a îmi prezenta raportul de patru ori uh, în plenara Parlamentului European am cerut revizuirea statutului ombudsmanului. Acum se face ce s-a solicitat de mai multe ori. Să vă prezint câteva dintre chestiunile pe care le consider importante. Avem nevoie de un ombudsman cu mai multe atribuții. Cei trei ombudsman pe care am avut au fost excepționali, au făcut o muncă excelentă, dar avem uh, un statut slab și prea puține, res- prea puține resurse. Nu pot uh, îndeplini așteptările cetățenilor referitoare la ce ar trebui să facă un ombudsman În raport am mai menționat câteva chestiuni interesante. Ar trebui să introducem în raport că ombudsmanul trebuie să asigure o bună administrare, asigurând combaterea conflictului de interese în rândul autorităților. Nu e vorba de o definiție morală. Dacă iei decizii în numele cetățenilor, ar trebui să nu ai niciun fel de conflict de interese. Nu e suficient să declar că nu ai. Iar și iar și iar ne confruntăm cu această problemă, de aceea cred că este foarte important să dăm ombudsmanului aceste instrumente puternice pentru a clarifica că se poate adresa autorităților că industria farmaceutică este prea apropiată de Agenția Europeană pentru Medicamente, că uh, industria alimentară este prea aproape de EFSA și așa mai departe, pentru a ne asigura că cetățenii pot avea încredere în instituțiile noastre. Tocmai de aceea există un ombudsman. Trebuie să existe acces clar la uh, documente, pentru că ce acum în statut este uh, mai slab decât 1049. Trebuie să avem un statut al, al ombudsmanului care să fie mai puternic. Uh, ombudsmanul trebuie să aibă dreptul de a apăra, apărea în fața Parlamentului când solicită dumnei acest lucru. Raportul special um, referitor la transparența în Consiliu uh, că trebuie să poată fi prezentat uh, raportul actual, vreau să spun. În multe state membre, în special în rândul celor vechi, nu există un avocat al poporului. Există în uh, țările nordice, în Irlanda, în Regatul Unit și în Olanda, în uh, Germania e o funcție destul de slabă, nu există un avocat al poporului național. În statele membre noi există avocatul poporului pentru că și-au construit instituțiile de la zero. Dar uh, se dorește un fel de înlocuire a acestei funcții cu o funcție mai diluată pe care să o împartă mai multe autorități. Dar Avocatul poporului trebuie să fie independent ca un judecător, iar acest rol trebuie să fie subliniat cu mai multă claritate. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii au încredere într-un avocat al poporului adevărat, independent, care se luptă pentru uh, ei în mod independent. Este oarecum ciudat că în forma actuală ombudsmanul este probabil singura instituție care nu are dreptul de a interveni în tribunal. Ar trebui să poată interveni dacă există o neîndeplinire a deciziilor anterioare ale unui tribunal sau altor instituții asemănătoare. în cazurile dificile. Și vorbim foarte mult situa- despre situația avertizorilor de integritate la nivel național, la nivel european și uneori este greu să determini, să determini într-o persoană dacă se poate considera sau nu avertizor. Dacă critică alți colegi sau așa mai departe, ar trebui să existe uh, un birou în care să poată fi conciliat. Uh, eu ce fac acum? Sunt avertizor sau sunt uh, doar uh, bârfitor? Trebuie să mi se asigură protecție sau nu? Acum există această noțiune pompoasă de avertizor. Anumite persoane pot să se simte, să, să nu aibă imagine foarte clară a rolului pe care îl joacă, să se simtă nesigure pe el. Iar ombudsmanul nu este un titlu, este un birou, este o instituție. În limbile scandinave este destul de dificil să traducem uh, titlul, poziția de avocat al poporului. Vă trebuie să ne gândiți și acest lucru. Vă stau la dispoziție pentru întrebări și comentarii. A shadow reporter, na Viland úr, Vom da acum cuvântul raporturilor din umbră, domnul Viland. Frau Ocken, für äh, den Entwurf danken. Aș dori să mulțumesc doamnei Aucan pentru proiectul de document. Cred că este corect după atât de mulți ani să ne gândim la o revizuire a bazei juridice care este fundamentul activității ombudsmanului. Mai mult acces la documente este ceva. Cred că ar trebui să avem acces la mai multe documente pentru a ne face o impresie. Însă, nu știu dacă o fi, din, o fi fost din interpretare, dar însă uh, în germană, uh, din ce spunea doamna Auken, a folosit cuvântul judecător. Cred că de fiecare dată când uh, suntem, când acționăm, trebuie să ne asigurăm că respectăm principiul separărilor în stat, care funcționează foarte bine până acum. Ombudsmanul nu este o autoritate neutră. Este, are ca sarcină să îl ajute pe cetățean. Deci, astfel, este și părtinic. Iar uh, ce a reieșit din intervenția doamnei Aucăn a fost ca acest uh, ombudsman să fie uh, și polițist, și procuror, și judecător, dacă se mai poate și executor. Dacă o ascultăm pe doamna Aucan, ar trebui să poată să facă orice, mai ales când vine vorba de răi de pe lumea asta, care, bineînțeles, sunt foarte uh, clar de o singură parte. Cred că asta depășește puțin ceea ce uh, are ca rol uh, ombudsmanul și cred că depășește și ce poate face un astfel de ombudsman. Doamna raportor s-a referit și la whistleblower, la avertizorii de integritate. Este un domeniu foarte interesant. Într-adevăr, un avertizor sau o persoană care crede că ar putea fi avertizor poate să fie indecisă. Dar ce se întâmplă cu cineva care crede că este avertizor, dar lucrează într-un, într-o entitate care nu este înscrisă în registrul transparenței. Mă întreb cine îl primește pe omul ăsta cu regulile noastre atât de stricte privind transparența. Nu poate merge uh, nici la comisie, nu poate merge nici la un deputat pentru că întreprinderea lui nu e înregistrată. Uh, și din punctul meu de vedere, n-ar trebui să se poată întâlni nici cu ombudsmanul. Deci poate că mai trebuie să lucrăm la asta dincolo de ironie. Amendamentele mele se vor concentra pe îmbunătățirea uh, capacității de lucru pentru uh, ombudsman însă cu respectarea principiilor care până acum au funcționat foarte bine, cum ar fi separarea puterilor în stat și nu numai. Mulțumesc. Kirton Darling, asszony, parancsolja. Thanks very much. Um, and um, on my side, um, I... Mulțumesc, doamna... Has presented, but I'm not speaking for myself. I'm... Doamna Darling, eu uh, nu vorbesc uh, în numele meu, vorbesc în numele lui Virginie, raportor din umbră. It's actually clear there. She's uh, had to leave because she's a trebuit să părăsească această ședință pentru că mm, la comisia jurii are în loc o reuniune a coordonatorilor în legătură cu protecția avertizorilor de integritate. Deci avem o suprapunere a dosarelor. Mulțumesc, uh, Margaret, pentru uh, proiectul excelent de aviz în legătură cu statutul ombudsmanului și uh, datoriile acestei, acestui funcționar. Când e vorba de um, democrația transparentă, ombudsmanul este important, e foarte important la nivel european. Sunt multe exemple de bătălii pe care le împărtășim. Au trecut 10 ani uh, de la ultima revizuire a statutului ombudsmanului, s-au întâmplat multe în acești 10 ani. Credem că există motive foarte întemeiate pentru modificarea, uh, pentru propunerea de amendament. Margaret a propus uh, idei foarte bune pentru reformularea statutului anterior și suntem de acord cu propunerea în legătură cu accesul la documente și cu transparența procedurii legislative. Această susținere însă nu este la fel de puternică în legătură cu alte puncte în ceea ce privește accesul ombudsmanului la tribunale sau divulgarea documentelor. Noi preferăm atunci uh, regulamentul 1400 49 din 2001 Dorim să creștem atribuțiile ombudsmanului în ceea ce privește hărțirea sexuală în instituțiile UE și ideea foarte bună de a uh, spori cooperarea între ombudsman și Parlamentul European și, în special, posibilitatea de a uh, veni la ședințele plenare. Salutăm și așteptăm cu interes uh, lucrul la ideile lui Margaret în ceea ce privește protecția avertizorilor de, de integritate și uh, credem că acolo putem revizui statul ombudsmanului și referitor la aceste chestiuni. Așteptăm cu interes să lucrăm alături de Margaret și de uh, alți colegi, raportori din umbră la acest dosar. Mulțumesc, domnul Maria, să are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acest raport este foarte interesant și uh, mi se pare interesant că suntem chemați să dezbatem statutul ombudsmanului. În 2003, când începea această procedură referitoare la ombudsman, am avut ocazia de a scrie primul, prima carte referitoare la acest statut. Primul, prima carte uh, referitor la statutul ombudsmanului. A existat și o conferință la Maastricht pe această temă. Experiența pe care o avem acum uh, ne permit să facem următoarele observații. Trebuie să precizăm ce este ombudsmanul. În limbile uh, statelor membre, lucrurile înseamnă lucruri diferite. În uh, Grecia, ombudsmanul înseamnă cel care face pe mediatorul între două interese conflictuale. În Scandinavia, caracteristicile sunt altele. E un fel de uh, apărător al poporului, de avocat al poporului, care apără cetățenii în cazurile de proastă administrare din partea statului. Deci trebuie să susținem uh, mediatorul care vine de la Parlament, în acest caz Parlamentul European. Parlamentul European trebuie să susțină politic ombudsmanul european în conflictele în care intră cu instituțiile europene pentru a rezolva cazurile de proastă administrare. Ombudsmanul trebuie să fie neutru și imparțial, însă trebuie să fie sprijinit de Parlamentul European. Și acum ajungem la proasta gestiune, proasta administrare. Ce înseamnă acest lucru? Care sunt acțiunile pe care trebuie să le întreprindem pentru a combate acest lucru. De exemplu, conflictul de interese, o realitate curentă, reprezintă o chestiune care ține de proasta administrare. Se poate întâmpla la Comisia Europeană sau la BCE. În cazul Băncii Centrale Europene există conflict de interese pentru că a fost membră a Troicăi, această bancă, care trebuia să acționeze pe baza directivelor sau instrucțiunilor Eurogrupului, dar BCE-ul este, în mod normal, o instanță independentă. Nu trebuie să fie membră a Troicăi, care trebuie să dea socoteală Eurogrupului. Este vorba de o chestiune gravă la care trebuie găsit o soluție. A doua uh, chestiune, transparența și funcționarea instituțiilor. Uh, Astăzi, organul cel mai puternic al Uniunii Europene este Eurogrupul. Acesta ia decizii cu influență directă asupra vieții cetățenilor. Însă nu dă socotelă nimănui. Nu răspunde în fața nimănui. Cine trebuie să gestioneze Eurogrupul? Mediatorul? Dar mediatorul trebuie să analizeze și cazurile proaste administrare. administrare Uh, ascultați ce spun și după aceea vă ascult și eu pe dumneavoastră. Mediatorul european trebuie să gestioneze și Parlamentul European. Și haideți să vă dau un exemplu, domnule vicepreședinte. Există o procedură la Parlamentul European când uh, prezentăm întrebări controlate um, de către președinte, nu știm dacă acelea intră în um, competențele Parlamentului European. Multe uh, sunt uh, trimise înapoi pentru reformulare. Cred că este vorba de o formă de proastă administrare pe care, pentru că aceste chestiuni uh, ar, ar putea să fie gestionate tot de ombudsman. Trebuie să ne gândim la ce măsuri poate lua ombudsmanul. El trebuie să, poat, să fie prezent Uh, la reuniunea plenară, dar și la comisiile parlamentare și trebuie să intervină în um, cauzele judecate la Curtea Europeană de Justiție. Trebuie să protejeze o parte sau alta. Uh, trebuie să acordăm acest drept. O altă chestiune importantă este accesul la documente, protecția um, petiționarilor. Încă o dată, chestiunea hărțuirii sexuale, care este în ultima vreme în uh, lumina reflectoarelor. Cred că ideile nu sunt foarte clare, dar vom avea un dialog pe tema acestui raport și prin amendamente vom vedea care este versiunea care merge mai departe. În linii mari, textul domnului Auken Mm, merge în direcția cea bună și vom depune amendamente, desigur. Mulțumesc foarte mult. Pascal Lafebrur. Februar. az Európai Bizottságtól parancsoljon. Yes, uh, thank you very much. Uh, for... Domnul Lefebvre. Mulțumesc. În primul rând vreau să-i mulțumesc uh, doamnei Aucan pentru eforturile depuse în uh, acest uh, raport. Uh, este bine să subliniem că Parlamentul a solicitat de mai multe ori revizuirea statutului ombudsmanului. Rezultatul a fost că, că lucrurile s-au făcut invers, pentru că știți că procedurile de uh, implementare ale statutului au fost revizuite în 2016. Înainte să revizim întâi statutul și apoi mm, normele de aplicare, am făcut invers. Ca metodologie poate nu e cea mai bună uh, cale. Știți că relațiile dintre ombudsman și uh, comisie sunt foarte bune. Nu există nicio îndoială că ombudsmanul, ca și alte instituții, reprezintă un omolog și, uh, necesar într-o democrație funcțională. Comisia după cum știți, va trebui să-și producă propriul aviz ceva mai târziu, în 2019, dacă se va respecta calendarul, atunci Comisia va avea ocazia de a analiza îndeaproape toate propunerile pentru revizuirea statutului. Aș spune, aș face câteva observații neobligatorii și preliminare. Acum, în ceea ce privește propunerile de modificare ale Comisiei dumneavoastră, în ceea ce privește sediul uh, ombudsmanului la Bruxelles, noi nu uh, luăm poziție în legătură cu această chestiune. Vă amintesc că doamna O'Reilly deja își petrece majoritatea timpului la Bruxelles, două treimi uh, din uh, cei responsabili cu uh, investigațiile au birourile în Rue în Bruxelles. În ceea ce privește intervenția în uh, fața tribunalelor, încă o observație preliminară, avem uh, anumite îndoieli în legătură cu propunerile deputaților din Comisia PETI. Credem că ombudsmanul are un rol specific Îmi place cuvântul francezesc de mediator. Franceza este limba mea maternă. Cred că ar trebui să ne gândim de două ori înainte de a permite ombudsmanului să aibă alt rol decât de acela de mediere între instituții, de găsire de soluții, mai degrabă decât să îi dăm un rol de atac conflictual. există o solicitare de recomandări în ceea ce privește aplicarea uh, punerea în aplicarea hotărârilor judecătorești. Noi nu știm dacă ar trebui să o apucăm pe această cale. Uh, înțelegem și avem multă empatie față de procedurile care trebuie să se pot aplica în cazul de hărțuire sexuală și, desigur, uh, analizăm propunerea de procedură rapidă care ar modifica sau ar completa articolul 90 actual din regulamentul privind personalul. Vom analiza îndeaproape această chestiune. În privința termenelor, ați precizat că trebuie să existe în amendamente termene precise. Vreau să subliniez și faptul că Comisia și alte instituții implicate au uh, avut termene mai strânse decât uh, înainte, uh, de când s-au adoptat noile proceduri până în aplicare. O lună, două luni, maxim trei luni ar fi termenele, însă ombudsmanul nu are niciun fel de termen de care este impus pentru a răspunde sau pentru a închide o anchetă. Foarte des se întâmplă să așteptăm un an sau doi înainte să știm care este următorul pas de urmat. Poate că o idee ar fi să existe termene limite impuse și ombudsmanului pentru uh, asigurarea unei bune administrări. Credem că este bine să analizeze și Parlamentul activitatea ombudsmanului. Aceasta este de obicei una extraordinară Întrebarea este mereu cine îl controlează pe cel care controlează. Este o poveste fără sfârșit, uh, pentru că există întotdeauna un controlor care trebuie să controleze, să verifice activitatea celorlalți. Dar ce se întâmplă dacă o persoană de la biroul ombudsmanului vrea să um, înainteze o reclamație pentru proastă administrare în biroul său. N-am un răspuns, dar a fost o întrebare retorică. Mulțumesc. Elia, să parancioiam. Sì, grazie Presidente. Volevo contribuire... Mulțumesc. Domnule președinte, vreau și eu să contribui la discuția aceasta care mi se pare foarte important, așa cum este foarte interesant uh, și ce a redactat doamna Ocon. Uh, nu m-am manifestat mai devreme pentru că mă gândeam la ordinea clasică a raportorilor din umbră. În orice caz, eu împărtășesc uh, abordarea doamnei Augen pe acest dosar și modificările aduse funcției de ombudsman uh, și în italiană vorbim despre mediator, deși mi-ar place mai mult să fie numit ca atare, adică apăr- apărătorul civic, apărătorul drepturilor cetățenilor. Trebuie ca ombudsmanul să joace un rol mult mai mare când vine vorba de protecția drepturilor uh, de acces la documentele instituțiilor UE. Deci mă bucur astfel de ce ne propune colega Auken un drept care să fie recunoscut cetățenilor și să poată să se facă recurs în fața instanțelor uh, dacă nu se acceptă acest acces, cum se întâmplă prea deseori. Procedura actuală este prea costisitoare și prea îndelungată de altfel. Modificarea propusă um, în sensul uh, Uh, unei extindere a atribuțiilor în materie de avertizări uh, de conștiință, mi se pare o idee foarte bună. La fel cum este foarte bine ca ombudsmanul să poată să intervină mai proactiv și mai imparțial când vine vorba de probleme administrative sau de proastă administrare din cadrul instituțiilor UE. Uh, Eu ce pot să spun decât că sprijin foarte mult cele spuse de colega Augen Uh, și amendamentele mele nu vor face decât să uh, consolideze această direcție pentru o mai bună uh, administrare, pentru consolidarea drepturilor, mai ales în condițiile de astăzi, când Uniunea Europeană este în criză și avem nevoie de această instituție, de acest apărător al drepturilor civice. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vreau să dau cuvântul eventual doamnei Auken pentru concluzii. Vă rog, doamna Ocon. Ele dansk, da jeg åbenbart fik en misforståelse. Voi vorbi uh, limba daneză pentru că, în mod evident, am fost uh, înțeleasă greșit când am luat cuvântul înainte. Interpreții ne spun când preferă să ne vorbim uh, limba maternă. Nu e întotdeauna așa, dar voi încerca să vorbesc limba daneză de această dată. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru că a sunit atât de bine acest raport. Domnul Viland a fost aici, însă și-a cerut scuze și uh, pentru că a trebuit să plece. Dumnealui a avut cel mai mare număr de obiecții și nu mă surprinde acest lucru. Uh, nu mă surprinde pentru că Germania habar nu are ce este un ombudsman. Nu are ombudsman. Există două sau trei landuri care au ombudsmani, însă nu au un ombudsman național. La, ultima alege, la ultimele alegeri s-a luat de la, adică de la sine înțeles că uh, deputații pot uh, juca ei însuși uh, rolul de ombudsman. Și ne-am fost uh, șocați că mă pot să devii ombudsman așa fără niciun fel de perioadă de trecere, de tranziție și cineva, nu mai știu cine dintre deputații europeni, a spus astăzi că ar trebui ca ombudsmanul să fie la fel de independent ca un comisin, comisar nu ombudsmanii trebuie să fie neutru. Ombudsmanul nu este un judecător, însă trebuie să fie la fel de neutru ca un judecător. Trebuie să nu uităm acest lucru, pentru că uh, altfel nu vom avea un ombudsman așa cum uh, trebuie. Ombudsmanul nu este niciun conciliator, cum a spus domnul Marias în uh, Franța, uh, italiană și în fra- franceză, italiană și greacă este mediator, însă rolul este diferit de ombudsman. Ombudsmanul trebuie să facă și asta, e grozav dacă ombudsmanul găsește soluții, pentru că uh, către acest lucru se îndreaptă activitatea lor, însă în esențial, ombudsmanul trebuie să asigure că se respectă legea. dacă cetățenii simt că administrația a încălcat legea, ceea ce se întâmplă adesea, noi uh, aici în comisie trebuie să luăm uh, partea cetățeanului, dar ombudsmanul nu trebuie să facă acest lucru dacă cetățeanul nu are dreptate. Uneori și noi uh, empatizăm cu uh, petiționarii, dar dacă nu au dreptate, conform legislației, nu avem ce să facem. Asta trebuie să fie, așa trebuie să fie și cu ombudsmanul. Aș vrea de asemenea să subliniez că e vorba de un statut prin care nu încercăm să diluăm, ci să consolidăm poziția ombudsmanului și cred că facem acest lucru foarte bine dacă ne asigurăm uh, când buzonul este independent de interese politice sau de altă natură. Cetățenii, chiar dacă sunt din altă tabără politică, uh, se pot adresa ombudsmanului uh, în tot confortul știind că vor fi tratați corect. Asta este principala mea observație. Lui Judith de la SCD, legat de 1049, că acel document datează, antedatează statutul de la Lisabona în care conferă protecție sporită cetățenilor comparativ cu regulamentul 1049. Trebuie să ne asigurăm că ținem pasul măcar cu uh, tratatul de la Lisabona și cu Carta Drepturilor Omului și Drepturilor Fundamentale. Deci cred că, da, rolul trebuie să fie consolidat. În legătură cu uh, părtinirea, dacă nu putem face, uh, rezolva această problemă la Eurogrup uh, și dacă nu putem rezolva uh, chestiunea conflictului de interese, uh, cred că subiectul merită studiat. Uh, Ombudsmanul european este singurul din Europa care are dreptul de a critica Parlamentul. Niciun alt ombudsman nu are acest drept. Eu am fost 25 de ani deputată daneză, am avut uh, legătură foarte strânsă cu ombudsmanul. Ombudsmanul acolo nu poate critica Parlamentul. Par... Ombudsmanul european poate și trebuie să o facă dacă e ceva de criticat. Să nu uităm că am fost criticați pentru lipsa de transparență um, cu, uh, în ceea ce privește uh, banii. Um, celălalt ombudsman, ombudsman anterior, grec, uh, a fost a criticat Parlamentul și deputații s-au întors împotriva lui, dar trebuie să critique dacă este ceva de criticat. În ceea ce privește comisia, acesta este principalul client al ombudsmanului. Comisia face cea mai multă muncă pentru ombudsman. Unor comisia simte că nu se face auzită. Desigur, acest lucru trebuie să fie indicat și dacă există conflicte de interese uh, la biroul ombudsmanului, acestea trebuie să fie expuse. Dar vreau să subliniez că nu e foarte liniștitor să auzim comisia că spune uneori Comisia acționează ca un guvern, dar Comisia nu este un guvern. Um, Uniunea Europeană nu are un guvern, are 28 de state membre care au guverne. Tocmai de aceea e frumos. Nu avem un guvern european, dar Comisia trebuie să joace acest rol și ombudsmanul este superior Comisiei în ceea ce privește uh, garantarea respectării regulilor de către comisie, ombudsmanul nu poate încălca legea, nici el. În ceea ce privește sediul unic, este ciudat uh, să trebuiască să fie la Strasburg uh, ombudsmanul când ar fi mult mai eficient uh, dacă ar avea sediul aici, am putea economisi foarte mulți bani. Accesul la tribunal. Se spune în mod expres că instituțiile au acces la Curtea de Justiție. Textul spune destul de clar că ombudsmanul nu are acces la tribunal. Uh, cam of Hansen, din, uh, care a fost uh, mult timp ombudsman în Danemarca, mi-a spus că acesta este o ciudățenie a sistemului nostru, că ombudsmanul european este singurul care nu poate face declarații în fața instanțelor judecătorești. Trebuie să ne asigurăm că uh, îi dăm ombudsmanului cel mai bun statut posibil. Informațiile disponibile pentru ombudsman nu sunt uh, disponibile niciunei alte părți, deci să tăiem această posibilitate de a face declarații la tribunal este greșit. Vreau să le mulțumesc celor de la comisie și raportorilor din umbră pentru uh, Uh, această discuție foarte utilă. Sunt uh, sigură că uh, cetățenii vor fi mulțumiți de rezultat. Colega, hogy rögzítsük, octombrie 15 Mulțumesc foarte mult. La ora două jumate pe ora 15 octombrie este termenul limită pentru depunerea amendamentelor și în noiembrie 21 vom vota la PETI. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Ocon. Acum So this is this is the deadline, 15th, 15th of uh, October. Mm-hmm. Yes, yes, you, Köszönöm szépen. Most pedig egy uh, tanulmányt. Acum vom discuta despre un studiu care a fost uh, pregătit uh, pentru noi, Comisia PETI, și dau bun venit uh, autorului acestui studiu, domnul Cristian Nagel. Aveți cuvânt. Ok, thanks a lot. Uh, and thanks a lot also. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc foarte mult pentru această uh, invitație pe care mi-ați adresat-o de a redacta studiul privind calitatea aerului și traficul urban în european, cele mai bune practici, soluții posibile. Uh, Într-adevăr, am fost solicitați pentru a face acest studiu. Am încercat să răspundem la o serie de întrebări în studiul nostru. În primul rând, să vedem care este situația din punct de vedere juridic referitor la calitatea aerului în Uniunea Europeană, apoi care este stadiul în care se găsesc procedurile de încălcare, pentru că, într-adevăr, există o serie dintre acestea care sunt declanșate uh, datorită încălcării limitelor uh, maxime de poluare a aerului. Apoi am analizat mai cu atenție 5 petiții din mai multe țări europene. Și aici am analizat principalele probleme întâmpinate, situația de la fața locului, nivelul uh, uh, calității aerului, tendințele regăsite și apoi uh, ne-am gândit sau am văzut să vedem care sunt exemplele de bune practici care pot fi desprinse din uh, analiza acestor uh, orașe, dar nu numai, și apoi niște recomandări succinte. Tocmai pentru acele orașe pe care le-am analizat în studiul nostru. Care este situația din punct de vedere juridic? Există limite maxime uh, pentru substanțele poluante în, uh, ale aerului uh, conținute în directiva privind calitatea aerului ambiental, dar sunt probleme de conformitate întâmpinate în multe state europene, multe orașe europene, pentru că particolele, nanoparticolele sunt depășite ca nivel în foarte multe orașe în principal, aceasta este marea problemă, dar nu mai sunt și alte noxe care depășesc limitele, de aceea Comisia a a declanșat proceduri de încălcare, 16 la număr împotriva uh, unor state membre care depășesc atât valorile de dioxid de azot cât și de particole fine și șase state membre au fost chiar trimise în fața Curții de Justiție a UE, șase pentru particole și uh, alte trei pentru uh, dioxid de azot. Bulgaria și Polonia sunt țări care au tot încălcat legislația în materie de ceva vreme încoace și S-au și pronunțat hotărâri ale Curții de Justiție care spun că, într-adevăr, această încălcare este adeverită. Petițiile pe care le-am analizat în studiul nostru acum ne-au fost transmise de către domnul Musa. Ele acoperă Spania, de pildă, la Madrid, dar și Valencia, aceste două orașe spaniole, așadar, și în 2011 Madridul era deja considerat ca fiind în situație de încălcare a directivei privind calitatea aerului uh, înconjurător. De asemenea, s-a primit o petiție pentru orașul Anvers și am analizat uh, și situația de la Bruxelles. Cât privește Italia, am uh, analizat regiunea Lombardia, orașul Milano, iar pentru Franța am analizat situația din Marsilia. Din Marsilia. În primul rând am analizat uh, principalele evoluții, tendințe, problemele întâmpinate aici referitor la calitatea aerului per ansamblu, în multe orașe, tendințele sunt mai degrabă îmbucurătoare, situația se îmbunătățește când privește calitatea aerului, dar pentru PM10 în Lorbandia au fost uh, niște depășeri, de pildă valorile zilnice acceptate au fost depășite, deși per ansamblu și la scara anuală există conformitate. Chiar dacă, în general, situația este mai bună, problema cu particolele este în continuare îngrijorătoare pentru o serie de orașe uh, în Madrid, dar și în Valencia, dar sunt uh, rezultate preliminare. Dar uh, pentru dioxidul de azot nu avem aceleași tendințe pozitive toate orașele, cu excepția orașului Valencia, au depășit cu siguranță valorile pentru um, dioxidul de azot. Tendința este descrescătoare, dar de pildă la Madrid ea este una stabilă, ca și la Marsilia. Principalele probleme identificate pe de parte, ele au fost exprimate în petiții, pe de altă parte, noi le-am uh, desprins și în analizele pe care le-am întreprins. Aceste principale probleme se referă, în primul rând, la traficul urban, la circulația în orașe, dar și la tipul de vehicole uh, utilizate în orașe. Principalele probleme de poluare aerului vin tocmai de la aceste vehicole uh, atât uh, vehicole personale de transport de pasageri, dar și camioane și așa mai departe. Marea problemă este cu uh, particulele dar și cu uh, dioxidul de carbon, uh, dar și, de exemplu, în Lombardia avem probleme cu benzoaprilenul. Există o discuție legată de localizarea centrelor de monitorizare a calității aerului. Unele dintre acestea au fost deplasate pentru că asta s-a cerut prin directiva din 2015. A existat de asemenea o discuție la Bruxelles, acolo unde acest centru a fost deplasat din cauza unor construcții efectuate Uh, lucruri care au fost de altfel conținute într-un uh, raport explicativ al Curții de Conturi. De asemenea, s-a discutat uh, chestiunea unor noi proiecte de străzi și autostrăzi, pentru că dacă acestea sunt deschise, circulația se intensifică și asta înseamnă că și calitatea aerului este tot mai proastă. În momentul în care am analizat uh, aceste orașe și aceste regiuni, ne-am dat seama că practic uh, toate orașele din Europa se confruntă cam cu același tip de probleme, deci aceste orașe nu au uh, o situație aparte, cu excepția Lombardiei, o regiune foarte mare din Italia cu foarte mulți uh, locuitori și care nu permite aproape deloc o dispersare corectă a substanțelor care poluează aerul. Ce am mai făcut apoi? Uh, am încercat să vedem uh, exemple de bune practici. Și există multe exemple pozitive, studii, website-uri, inițiative, proiecte în acest sens care arată foarte clar că în multe orașe s-au găsit soluții pentru îmbunătățirea circulației, pentru a îmbunătăți calitatea uh, vieții și mai cu seamă am văzut asta în studiul nostru că este important să existe o politică de transporturi integrată Adică transportul să nu se preocupe numai de trafic și de circulația vehiculelor, uh, dar să se țină cont și de transportul în comun, care este coloana vertebrală a unui transport durabil în orașe, bineînțeles, să se încurajeze pietonii, uh, cicliștii, apoi uh, um, tot ce înseamnă organizarea teritoriului, planificarea urbană, dar și Uh, alte, afecte, alte aspecte, inclusiv uh, problema carburanților. Multe bune practici uh, sunt deja disponibile și accesibile, de pildă zone specifice cu emisii scăzute sau inițiative în favoarea bicicliștilor sau um, a transportului în comun și, bineînțeles, renunțarea tot mai accentuată la diesel, la motorină. Există și zone specifice care monitorizează cu multă atenție nitrogenul și emisiile de produse de vehiculele pe bază de motorină diesel și așa mai departe. Încălzirea locuinților este o altă sursă uh, de poluare identificată de public, bineînțeles, uh, arderea biomasei, dar și a cărbunelui, care duce la mari probleme de particule în aer în uh, orașele europene, dar nu numai. Și, bineînțeles, se, se este vorba de ciclul de viață la acestor uh, centrale și termocentrale care uh, după 20-30 de ani trebuie să fie uh, modernizate, dar nu este tot timpul cazul. Bineînțeles că sunt necesare o serie de activități de mentenanță și de service Uh, ale acestor centrale, ale furnalelor și așa mai departe, ale cuptoarelor. Apoi, bineînțeles, izolarea locuințelor. De asemenea, o interdicție a, uh, a celor solizi, așa cum s-a întâmplat de plită în Dublin de mulți ani încoace. În agricultură, un alt exemplu sau alte exemple de bune practici, deși agricultura nu contribuie foarte mult la poluarea urbană, este totuși responsabilă de emisii de amoniac care uh, contribuie la creșterea nivelului de particule în aer în orașe și deci este cumva o sursă secundară de astfel de substanțe uh, care poluează, de asemenea uh, arderea în, uh, în aer liber a rezidurilor și ea contribuie um, la poluarea aerului. A interzice o astfel de ardere în aer liber este o măsură foarte ieftină, foarte eficace. Și asta contribuie și la reducerea nivelului de amoniac. Uh, emisiilor de amoniac, uh, lucrările în domeniul construcțiilor, mai ales când e vorba de șantiere foarte mari, Există o serie de linii orientative la dispoziția orașelor uh, care sunt adoptate, așadar, în Londra, dar și în Austria, în țara mea. Există așa ceva? Însă este greu de eh, cuantificat eh, nivelul acestor emisii eh, de la șantierele de construcție. Bineînțeles că și traficul este intensificat în jurul acestor șantiere și el contribuie. Așadar, multe pot fi făcute aici, uh, dar și pentru utilajele de pe șantiere să se pună uh, particole care, uh, mă scuzați, filtre care filtrează particolele de la diesel, de la motorină. Așa cum s-a spus, multe măsuri din orașe nu sunt implementate numai pentru calitatea aerului, ci pentru uh, niște politici mai ample Uh, în contextul politicilor pentru energie, pentru, pentru climat, pentru transport, pentru îmbunătățirea calității vieții, a sănătății populației și așa mai departe. Deci sunt strategii care interacționează între ele, care depind unele de altele și apar o serie de sinergii între aceste strategii și politici. Așadar, toate aceste aspecte trebuie să fie luate în considerare în momentul în care se abordează o evaluare, o abordare integrată, care este cea mai bună soluție. În sfârșit, este important să existe uh, o, un sprijin public, uh, dar și privat, pentru implementarea acestor măsuri. Pentru că în lipsa acestui sprijin, politicienii nu pot să facă mare lucru avem programul LIFE al Uniunii Europene, de exemplu, care stă la dispoziție pentru astfel de inițiative. Acum am ajuns aproape la sfârșitul prezentării. Ce recomandăm noi pentru orașele pe care le-am uh, analizat? Ei bine, atenție la emisiile uh, vehiculelor pe diesel, Uh, măsuri țintite în acest sens, dar și promovarea modurilor de transport uh, alternative, uh, biciclete și așa mai departe, zone pietonale, etc. În ce privește partea regională, ideea este ca să se interzică, interzică incinerarea în aer liber a rezidurilor și deșeurilor, asta este o soluție foarte bună care ajută, va ajuta orașele să-și îmbunătățească situația în materie de poluare aerului, apoi trebuie monitorizate progresele înregistrate și succesul înregistrat de aceste măsuri, ca să se știe cine ce răspunderi uh, are și în uh, cadrul cărui calendar de implementare a acestor măsuri. Mulțumesc foarte mult! De la comisie o rog pe doamna Roxana să ia cuvântul. Thank you very much. Uh, we would like to thank the committee for... Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc um, să vă mulțumesc pentru invitație. Numărul mare de petiții e, um, dovedește interesul arătat de cetățeni pe acest subiect, de aceea salutăm studiul care tocmai a fost prezentat. Pe lângă cele șapte orașe vizate de acest studiu, există 130 de orașe în Europa care depășesc standardele de calitate a aerului stabilite de legislația europeană, atât pentru dioxid de azot, cât și pentru uh, particule în suspensie. Studiul se bazează pe multe uh, surse, da, uh, date furnizate de statele membre sau parteneriatul urban pentru calitatea aerului. Există o, inclusiv un audit al Curții de Conturi. Încă o dată mulțumesc pentru studiu. Comisia nu este de acord cu toate evaluările făcute de acest studiu, mai ales în ceea ce privește anumite tendințe, în ceea ce privește poluarea aerului menționate. Am să vă dau două exemple. Pentru Bruxelles, și um, citesc din studiu, nu din prezentare, pentru Bruxelles nu putem confirma o, o tendință uh, în scădere pentru um, emisiile de dioxid de azot iar uh, Milano ne dăm seama că scade concentrarea de uh, substanțe poluante, însă emisiile de dioxid de azot sunt cu 50% peste uh, limita impusă. și la alte substanțe poluante se ajunge la două, trei ori mai mult decât limită. Deci asta înseamnă că trebuie că mai avem mult de făcut până când cetățenii să respire un aer curat. Aș dori să amintesc că legislația europeană se bazează pe principiul subsidiarității aici. Măsurile sunt alese de statele membre, ele decid cum uh, pot să, cum uh, adaptează măsurile la situația lor locală, națională, regională. Însă studiul este foarte valoros pentru că arată cât de multe măsuri stau la dispoziția autorităților. Încă o dată vă mulțumesc pentru faptul că ați menționat că este nevoie de o abordare integrată. Nu e vorba numai de măsuri pentru calitatea aerului, e vorba de măsuri de eficiență energetică, de transport, de agricultură, de uh, măsuri în domeniul climatic, și așa, climatic toate acestea ducând la beneficii în domeniul um, calității aerului. Vă mulțumesc. Cred că deja s-a creat un dialog. Dorește cineva să intervină? Se pare că nu este cazul. Vă mulțumim pentru prezentare și mult succes! Ah, mă scuzați, nu v-am văzut, aveți cuvântul. No, eu quería pregunt... Mulțumesc. Doream să vă întreb, pentru că ne-ați vorbit mult despre trafic. Vreau să vă întreb dacă s-a ținut cont uh, în acest raport de impactul aeroporturilor, avioanelor, um, al um, vapoarelor. Eu uh, trăiesc lângă un port maritim și uh, adesea um, vapoarele eliberează în mare ce doresc înainte de a intra în porc și chiar și porturile. Porturile adună adesea tot felul de minerale și uh, trebuie să se ia măsuri uh, în vederea uh, faptului că după aceea acestea ajung în uh, mediul ambiental, mediul înconjurător. Ce se face cu deșeurile? Eu aș vrea să comentați în legătură cu includerea acestor chestiuni în raport, dacă ați ținut cont de ele sau nu. Thanks, thanks for the question. Uh, we took into account um, the Mulțumesc pentru această întrebare. Am ținut cont de diferitele surse de poluare a aerului, dar în principal um, în ceea ce privește impactul asupra orașelor. Da, am ținut cont și de uh, nave. A existat un raport foarte bun uh, în acest uh, sens, uh, care conține și uh, câteva recomandări despre cum se pot uh, trata emisiile de la nave, mai ales în orașele portoare. În ceea ce privește traficul aerian, nu am, uh, adresat, nu am abordat asta în mod direct, dar bineînțeles că toate măsurile care țin de transport public, de uh, traficul rutier, sunt uh, legate și de aeroporturi. Abia olvidat de pregunt. Și am uitat să vă mai întreb un lucru, impactul industriei, pentru că sunt uh, orașe care au industriile incorporate în uh, centrul orașului sau uh, la marginea acestuia și nu întotdeauna industria respectă măsurile pe care trebuie să le respecte. I mean, the industries were not mentioned in the petitions. Industriile nu au fost, industria nu a fost menționată în petițiile la care ne-am referit noi, dar într-adevăr, Există orașe care au uh, probleme specifice cu anumite industrie, însă este greu de generalizat. Obiectivul scub, uh, studiului nostru a fost să oferim o imagine de ansamblu pe când situația cu instalațiile industriale, industriale este de fiecare dată una specifică, deci trebuie tratată de la caz la caz. Există legislație europeană, privind, directiva privind emisiile din industrie, care se aplică tuturor industriilor din Europa. Sperăm că instalațiile respectă această directivă. Doamna Curtin Darling, mulțumesc, mulțumesc pentru prezentare, pentru studiu. În Regatul Unit este o prioritate numărul unu la nivel politic. Suntem una dintre cele trei țări care au fost aduse în fața uh, curții pentru uh, dioxidul de azot. Multe persoane din Marea Britanie consideră uh, asta o problemă pentru că există de exemplu, 2000 de școli care sunt la mai puțin de 160 de metri de o șosea poluată peste limitele permise. Uh, deci, uh, mi s-a părut interesant să văd uh, care sunt cele mai bune practici la nivel național și diferitele tipuri de răspuns din diferitele țări. Pentru că guvernul din țara mea a fost foarte puternic criticat pentru lipsa de reacție. Însă, poate n-am înțeles eu greșit, dar păreți să vă concentrați foarte mult asupra ceea ce faceți la nivel uh, de oraș, uh, municipal, la nivel regional, însă întregul cadru juridic este stabilit de legislația europeană. Săptămâna trecută am adoptat noile reguli privind emisiile de la autovehicule, de la automobile și mm, autovehicule utilitare ușoare. Întrebarea mea ar fi dacă ați identificat lacune unde ar trebui să fie consolidată legislația europeană pentru a um, reuși să rezolvăm această problemă? Sau este vorba mai degrabă de implementarea completă a legislației actuale? Ar fi interesant de știut, pentru că este ceva ce noi putem transmite colegilor din Comisia de Transport sau de, din Comisia pentru Mediu a Parlamentului European. Mulțumesc! doamna Evi și după aceea vă dau cuvântul pentru răspunsuri. Doamna Evi, vă rog. Sì, grazie Presidente, ringrazio anche io per questo. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să vă mulțumesc pentru acest studiu cât se poate de interesant și ajunge în, la momentul oportun. Astăzi, la Consiliu, se va ține un vot privind poziția Consiliului față de noul regulament privind reducerea emisiilor de uh, CO2 pentru mașini și uh, autovehicule ușoare. Asta ar putea uh, ajuta țările care încearcă în Europa să își reducă emisiile pentru a proteja atât sănătatea oamenilor cât și clima. Și poate veți putea să confirmați, dar studiile științifice ne spun că trebuie să reducem emisiile. Ne spun că trebuie reduse pentru a combate schimbările climatice, pentru a respecta angajamentele uh, din acordul de la Paris. Am văzut uh, studii care vorbeau despre reduceri de 50-60% ale emisiilor de CO2 până um, în 2050 uh, pentru a ne respecta um, acordul, pentru a respecta acordurile la Paris. Dar Parlamentul solicită 40%. Va fi suficient pentru a proteja sănătatea cetățenilor europeni și pentru a uh, promova o mobilitate, așa zis, uh, curată, pentru a uh, proteja sănătatea cetățenilor europeni, dar și locurile de muncă la nivel european. Mulțumesc! La prima întrebare privind legislația națională, cea europeană și cea locală. În micul nostru studiu, bineînțeles că nu am putut acoperi întregul uh, proces al uh, legislației uh, în domeniul autovehiculelor și ce se poate face acolo. Ar fi fost prea mult, dar bineînțeles că se poate face mult. Uh, și la nivel național și la nivel european și am, ne-am referit la asta. De exemplu, taxarea motorinei, taxarea uh, autovehiculelor, uh, dar toate acestea țin de guvernele naționale. La nivel european e important să ne asigurăm că um, viitoarele autovehicule vor avea într-adevăr emisii scăzute și vor respecta valorile limită pentru emisii. Este foarte important acest lucru și să se creeze un cadru pentru o tranziție către un sistem de transport um, care să respecte mediul. Și, bineînțeles, este nevoie de sprijin de la nivel european. Apoi, în ceea ce privește angajamentele luate în acordul de la Paris și schimbările climatice. Bineînțeles, asta ajută. Singura excepție uh, fiind uh, arderea de biomasă pentru încălzirea uh, locuințelor, însă electrificarea rețelei actuale sau flotei actuale, dar și o transferul către un sistem uh, mai ecologic, promovarea uh, utilizării uh, bicicletelor și <laughs> mersului pe jos. Asta, bineînțeles, ajută la reducerea emisiilor, dar și la îmbunătățirea calității aerului. Mulțumim foarte mult și vă felicităm pentru excelentul studiu. Hölgyeim és uraim, áttérünk a konkrét petíciók megtárgyalására. Három Doamnelor și domnilor, acum vom analiza petițiile. Avem trei petiții. Una din Bulgaria, din Stara Zagora. Și acolo sunt uh, probleme de poluare a aerului. Văd că petiționarii nu sunt prezenți. Aș dori să-i dau cuvântul domnului Michelson din partea Comisiei Europene pentru a ne prezenta această petiție. Uh, thank you, Chairman. Uh, so this petition... Doamna Michelson, mulțumesc, uh, domnule președinte. Este vorba de o petiție ce se referă la probleme de calitate a aerului în Stara Zagora, probleme cauzate de um, centrale de, pe ardere în această zonă a existat o derogare uh, de la respectarea limitelor de dioxid de azot uh, și uh, particule pentru această centrală. Aceasta a fost până, derogarea a fost până la finalul lui 2014 și um, avea menirea să permită um, renovarea acestei centrale astfel încât ea să respecte legislația europeană. Derogările Uh, erau uh, prevedeau uh, ca totuși uh, plafonul uh, național să nu fie depășit. Au avut loc multe schimburi de, și multe dialoguri cu Bulgaria. În 2015 noi am decis să închidem cazul pentru că plafonul național sub uh, procesul de aderare nu mai, erau, nu mai era valabil, iar Comisia a analizat uh, situația instalațiilor supuse derogării și nu a putut constata o încălcare a legislației privind emisiile industriale. Deci acest caz a fost închis. Însă, după cum s-a menționat, Comisia Europeană s-a referit și la problemele de calitate a aerului sub directiva privind calitatea aerului iar uh, zona Stara Zagora este acoperită de procedura de infringement inițiată de Comisie pentru depășirea valorilor limită pentru PM10 și dioxid de sulf. Procedura de încălcare pentru depășirea de particule în suspensie PM10 a dus la o hotărâre judecătorească în aprilie 2017, iar Comisia urmărește îndeaproape implementarea de către Bulgaria a situației și a măsurilor um, necesare pentru a limita uh, depășirile valorilor limită um, pe cât se poate. Dacă măsurile luate reies a fi uh, insuficiente, avem în vedere, uh, putem avea în vedere acțiuni suplimentare. Mulțumesc. Okay. It is really a very good coincidence, but this petition... Mulțumesc, este o, o coincidență um, foarte fericită. Faptul că am văzut acest studiu și acum avem um, acest, uh, această petiție. Am fost în Stara Zagora acum două săptămâni. Problema este în continuare prezentă. Oamenii se așteaptă la orice fel de ajutor pentru că este o problemă care persistă de ani de zile. Această problemă apare în mod regulat la știri, de asemenea. Deci, ă, putem spune că este o problemă cunoscută la nivel național în Bulgaria. Există, bineînțeles, ă, certuri ă, publice despre cine ar fi responsabil. Există suspiciuni din mai multe părți, Dacă rezumat, cele trei petiții se referă la poluarea uh, gravă în uh, zona asta Razagora. Se, sa, uh, există metale grele în aer, în plante, în fructe, la un nivel suficient de ridicat pentru a constitui o um, amenințare la Uh, sănătatea uh, publicului. Sunt uh, trei organizații care au depus petiția. Acestea spun că autoritățile competente nu au luat măsurile necesare. Este important să subliniem că Curtea de Justiție a Uniunii Europene pe 15 aprilie a hotărât că Bulgaria nu și-a respectat obligațiile de a respecta valorile limită pentru PM10 și nu a adoptat și aplicat planuri uh, care să uh, mențină, să limiteze perioadele de depășire. Acum, la comisie, uh, se lucrează în cooperare cu autoritățile bulgare pentru a se asigura că măsurile luate la nivel, necesar, la nivel național uh, duc la respectarea directivei. Unele elemente au fost închise, dar altele rămân deschise, cooperarea continuă și pot să vă spun din experiența mea personală că în momentul în care avem acest gen de publicitate pentru problemele ecologice în Bulgaria, chiar dacă se ajunge la Comisia pentru Petiții, mai ales când se ajunge la Comisia pentru Petiții, autoritățile locale devin mai active, mai motivate. Comisia Europeană continuă colaborarea cu um, autoritățile bulgare, tocmai de aceea aș recomanda ca aceste trei petiții să rămână deschise. Și uh, la următoarea discuție despre aceste petiții, mi-asum responsabilitatea să vă informez despre ce se întâmplă. Uneori nu trebuie să organizăm misiuni, putem pur și simplu să mergem uh, noi personal și să vedem ce se întâmplă. Vor va fi un mesaj uh, foarte bun să, dacă lăsăm aceste petiții uh, deschise și cooperarea între comisie și autoritățile locale continuă. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi! Eu aș susține această uh, această poziție. Mă bucură poziția comisiei Uh, și Comisia a spus că uh, în continuare este un, um, um, un dosar deschis. colegul Manilov ne propune să menținem deschisă um, petiția, să transmitem o scrisoare guvernului bulgar pentru a uh, arăta că urmărim îndeaproape acest caz. Dacă toată lumea este de acord, menținem, deschisă, de, menținem deschise aceste petiții. Toată lumea este de acord, foarte bine, mulțumesc. Următoarea petiție este din Polonia. Se referă la calitatea aerului în Polonia. E vorba de petiția numărul 1100 din 2017. Petiționarul nu este prezent. Deci, voi da cuvântul reprezentanților Comisiei. This petition uh, relates to the air quality situation in uh, Referitor la calitatea aerului în Polonia, petiționarul solicită uh, facerea de presiune asupra guvernului polonez pentru a crește calitatea aerului, în special având în vederea poluarea um, ca urmare a um, traficului și a încălzirii locuințelor. Comisia precizează că în februarie anul curent, Curtea de Justiție a condamnat uh, Polonia pentru că nu a respectat valorile limită pentru uh, particulele în suspensie, conform directivei pentru calitatea aerului, pentru că nu uh, a luat măsuri uh, în uh, planurile de calitate pentru a menține perioade de depășire cât mai scurte și pentru că nu a transpus anumite prevederi ale acestei directive. Ehm, în ceea ce privește dioxidul de azot, există o cauză de încălcare deschisă încă împotriva Poloniei. În 2016, Comisia a ehm, ehm, emis un avertisment pentru depășirea nivelurilor de dioxid de azot și pentru faptul că nu s-au pregătit planuri pentru asigurarea calității aerului. În septembrie, la sfârșitul lui septembrie anul, trec, anul curent, în urmă cu mai puțin de o săptămână, Comisia a primit uh, informații din partea Poloniei în legătură cu situația aerului pe 2017. După analizarea și verificarea acestor date, Comisia va face o evaluare completă a situației referitoare la calitatea aerului din Polonia și va decide dacă se iau măsuri uh, Uh, de încălcare sau dacă se iau alte măsuri în, în acest caz. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Poziția comisiei este foarte corectă. Așteptăm uh, rezultatele analizei dumneavoastră și lăsăm uh, această petiție deschisă. După aceea vom decide. Înțeleg că toată lumea este de acord. Discutăm în continuare două petiții, tot pe protecția mediului. Una vine din Freiburg și cealaltă din Hamburg, în Germania. Este vorba de monitorizarea inadecvată a încălcărilor legilor de mediu, dacă nu mă înșel. Petiționarii nu sunt prezenți, așa că voi da cuvântul lui Nicol Nicole Astorac de la Comisie. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați precizat, petiția 1083 se referă la depășirea valorilor limite pentru dioxid de azot în zona Freiburg, în Breisgau, Germania, și petiția 1363 din 2015 se referă tot la calitatea proastă a aerului în orașul Hamburg. E vorba în mod special de dioxidul de azot. Ambele petiții subliniază faptul că autoritățile responsabile nu au luat măsurile uh, adecvate. După cum uh, am mai spus în această dimineață, Comisia a decis uh, să trimită Germania împreună cu Franța și Regatul Unit uh, la Tribunalul la Curtea Europeană de Justiție pentru că nu respectă valorile limită pentru dioxidul de azot și pentru că nu iau măsurile adecvate pentru a reduce la minim perioadele de depășire în Freiburg și în uh, Hamburg uh, depășirea limitelor fac parte din procedura întreprinsă. Germania a depus la comisie raport referitor la calitatea aerului din septembrie. Media de uh, NO2 era de 49 micrograme pe metri, metru cub, um, adică Uh, se depășește cu 9 mg. De asemenea, 58 de micrograme pe metru cub au fost raportate din uh, Hamburg, uh, adică 18 grame peste valoarea limită. Uh, cu alte cuvinte, 45%, depășire de 45%. Aceste date nu au fost uh, verificate și confirmate încă de comisie, ele sunt preliminare. Uh, Vreau să precizez că domnul Burde pe 15 septembrie a informat că în Freiburg cetățenii au făcut măsurători noi. Comisia urmărește inițiativele cetățenești pentru monitorizarea calității aerului cu foarte multă atenție, însă Adesea, obiectivele uh, din directiva privind calitatea aerului nu sunt respectate. Dacă nu sunt respectate perioadele de depășire și uh, obiectivele uh, respective, cetățenii arată Uh, care sunt tiparele de poluare în anumite regiuni și sunt foarte utile pentru că cresc sensibilizarea referitoare la uh, problemele legate de calitatea aerului. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Poziția comisiei este pozitivă. Este foarte adecvată, ea analizează această petiție și uh, situația este asemănătoare cu cea a petiției anterioare, deci aș propune să așteptăm să-și încheie activitatea comisia, petiția rămâne deschisă și o vom transmite cu acordul dumneavoastră și comisiei ENVI. Nu ar fi corect să nu uh, discutăm și următoarea petiție. Tocmai am vorbit despre uh, Bulgaria și Germania. Acum avem o petiție din partea unui cetățean francez. Este vorba despre o calitate mai bună a aerului. Petiționarul nu este nici în acest caz de față și vom da cuvântul, prin urmare, Comisiei. Domnul Miguel de Aragau Suarez are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este vorba despre o uh, petiție destul de veche care estimează că parametrii uh, din directiva calității aerului nu sunt ambițioși și care critică modul în care Franța își asumă uh, punerea în aplicare a dispozițiilor referitoare la calitatea aerului. În primul rând, trebuie să confirmăm că până acum Comisia nu a considerat necesar să revizuiască directiva privind calitatea aerului, în afara unei modificări limitate referitoare la anexe. Comisia s-a concentrat așadar asupra punerii în aplicare a acestei directive. Totuși, Comisia analizează um, procesul de revizuire, acel fitness check, în care ia în calcul experiența din ultimii 10 ani și um, este un proces care se aplacă asupra între, tuturor prevederilor uh, directive. E vorba de valorile limite, de obiective și obiectivele de, pe termen lung, referitoare la agenții poluanți. Uh, în ultimă instanță, acest uh, exercițiu are ca scop îmbunătățirea uh, coerenței și eficienței cadrului juridic existent pentru atingerea obiectivelor uh, respective, îmbunătățirea calității aerului și reducerea efectelor toxice asupra sănătății omului și asupra mediului în general. Procesul de evaluare s-a efectuat uh, cu toată transparența, cu participarea statelor membre și cu participarea agenților interesați, prin mai multe reuniuni, seminarii și uh, a uh, avut loc și o consultare publică în cadrul acestui proces. Comisia acordă o importanță deosebit de mare controlului punerii în aplicare a directivei în mai multe state membre. În acest sens, Comisia recurge la mijloace și rețele care au ca scop identificarea dificultăților specifice fiecărui stat și obiectivul este să ajute statele membre să adopte măsurile necesare pentru a asigura conformitatea. Așa s-a întâmplat în cazul uh, examinării Uh, punerii în aplicare a uh, directivei privind calități, calitatea aerului. Deci, dialogul referitor la aerul curat, Cleaner Dialogues, care sunt acum uh, în curs de desfășurare la Madrid. Comisia încurajează de asemenea utilizarea exi instrumentelor existente la nivel național – respectiv uh, instanțele naționale. Pentru că ele sunt cele responsabile, în primul rând, de aplicarea dreptului Uniune, Uniunii. Comisia uh, poate folosi uh, mijloacele contingioase și precontingioase pe care le are la dispoziție. De fapt, Comisia a început procedura de încălcare împotriva a 16 state membre pentru depășirea valorilor Uh, limite și pentru lipsa de măsuri adecvate pentru a uh, combate um, poluarea cu um, particule PM10 în suspensie. Acum s-a ajuns la stadiul uh, avizului motivat, ultima etapă înainte de o eventuală sesizare a Curții de Justiție. În ceea ce privește Franța, alte două proceduri de încălcare, vizând Bulgaria și Polonia, au generat două um, decizii recente favorabile Comisiei care fac jurisprudență. Hotărâri uh, pe care se poate baza pe viitor Comisia. În alte trei cazuri, tot legate de PM10, sesizarea curții s-a decis în luna mai a, aerul, a anului curent. Ungaria, Italia, Ungaria și România. Dioxidul de uh, azot face acum uh, obiectul uh, unor proceduri de încălcare împotriva 13 state membre, din care 5 au ajuns în stadiul avezului motivat și 3, respectiv cea referitoare la Franța, au făcut obiectul unei decizii de sesizare a Curții de Justiție, de asemenea luată în luna mai. Celelalte două, celelalte sesizări în materie de dioxid de azot se referă la Germania și la Marea Britanie. Cu referire la Franța, pentru PM10, numărul de zone în care se depășesc uh, uh, valorile a trecut de la în 2015 în 2017 de la 10 la 3. Una dintre aceste regiuni uh, este regiunea Paris. Pentru dioxid de azot, situația este una dintre cele mai îngrijoritoare din întreaga Uniune Europeană, de fapt o mare parte, mai precis, 12 aglomerări, 12 dintre principalele centre urbane ale țării sunt vizate. Printre acestea, uh, regiunea Paris, Paris ile de france în care depășirea anuală este aproape este mai mare decât de două ori valoarea maximă autorizată. În regiunile Marse Marsilia-Lyon, uh, situația nu este uh, mult mai bună. O astfel de uh, situație de asemenea amploare uh, cere măsuri adecvate urgente. În ciuda o hotărârii din 12 iulie 2017 a Consiliului de Stat francez, în care se uh, um, îndemna guvernul pentru a lua toate măsurile necesare pentru elaborarea și punerea în aplicare a unui plan referitor la calitatea aerului care să permită uh, Um, reducerea uh, concentrărilor de dioxid de azot sub valoarea limită, um, constatăm că măsurile luate nu sunt suficiente pentru că încă se depășesc valorile admise și um, valorile sunt încă foarte ridicate. Comisia a luat, prin urmare, decizia de a se adresa Curții uh, Europene de Justiție pentru cazul legat de dioxidul de azot în cazul Franței. În concluzie, putem spune că Comisia a început exercițiul de evaluare a directivei privind calitatea aerului în vederea îmbunătățirii și umplerii eventualelor lacune, urmărește aproape situația calității aerului din Uniune prin mai multe acțiuni. A, a um, trebuit să ia măsuri de încălcare împotriva Franței, în privința dioxidului de azot, uh, Comisia a decis să se sesizeze Curtea Europeană a Justiției, de Justiție. Szorosúr, ne chisărătnem szeretném megköszönni a korrekt álláspont. Mulțumesc. Vă mulțumim pentru că ne-ați împărtășit aceste informații și că ne-ați spus cum uh, acționează Comisia în legătură cu aceste probleme? Cred că există temeiuri pentru a se adresa Curții Europene de Justiție. Vom ține cont de ce au spus experții, vom uh, lăsa deschisă această petiție și vom aștepta până la sfârșitul procedurii. Sunteți de acord? Nu zu allen Petitionen noch eine allgemeine Bemerkung machen, weil das ja Aveam doar câteva comentarii generale. Eu pornesc de la premisa că uh, valorile limită și uh, calitatea aerului mm, asupra cărora s-a căzut de acord au fost uh, adoptate cu sprijinul și cu acordul statelor membre și către statele membre nu depinde uh, de, nu e vorba de a îmbunătăți statisticile, ci realitatea. Și pornesc de la premisa că au existat toate membre care au fost de acord uh, cu regulile, dar nu s-au ocupat de punerea lor în aplicare. E vorba de cât de serios se ia legislația de la Bruxelles. Nu e un um, ceva ce poate fi ignorat. E vorba de legi și mă bucur că există aceste petiții și că Comisia depune presiune pentru respectarea valorilor limită. Uh, mă bucur că și această presiune uh, este importantă și asupra statelor membre, tocmai de aceea petiția trebuie să rămână deschisă. Cine decide legi la Bruxelles trebuie să le și aplice și asta este valabil pentru astăzi pentru toate petițiile. Și cred că s-a văzut, toate statele membre uh, au avut uh, unele, o oarecare încetineală în aplicare. Uh, însă asta trebuie să ne încurajeze ca la următoarele acte normative să uh, nu numai să adoptăm legislație, ci și să începem imediat cu implementarea. Deci sunt de acord să menținem deschis această petiție. Köszönöm szépen, Péter! Teljesen egyetértek veled, sunt de acord cu tine. Dacă păstrăm petiția deschisă, ajutăm și comisia și ajutăm și cetățenii. Sunt în totalitate de acord cu tine, deci păstrăm deschisă și această petiție. Trecem acum la petiția belgiană un cetățean din Anver, Anver a prezentat o petiție în legătură cu uh, poluarea aerului în acest oraș. Petiționarea nu este de față, deci uh, dau cuvântul comisiei. Este vorba încă o dată de o petiție destul de veche, care deja a făcut uh, obiectul mai multor comunicări din partea Comisiei. Între timp, uh, situația, desigur, uh, a evoluat. În esență, Comisia cere anularea unui plan care prevedea extinderea rețelei rutiere a orașului Anver, asupra, având în vedere consecințele asupra poluării aerului și sănătății rezidenților. Directiva 50 pe 2008 um, prevede mai mulți poluanți atmosferici um, care trebuie limitați, PM10 și uh, dioxid de azot. Directiva prevede, în caz de depășire a valorilor limite, adoptarea de planuri referitoare la calitatea aerului, care să cuprindă măsuri adecvate pentru ca perioadele de depășire să fie reduse la minim. Directiva nu autorizează, totuși, Comisia să intervină în uh, alegerea proiectelor de infrastructură, mai ales rutieră, care pot uh, face mai dificilă respectarea acestor dispoziții. Acest domeniu ține de competența exclusivă a statelor membre. Directiva spune că valorile limită trebuie să fie atinse, trebuie să fie respectate pentru a reduce uh, efectele asupra calității aerului și sănătății omului. Comisia veghează la respectarea dispozițiilor referitoare la calitatea aerului în statele membre prin mai multe acțiuni, inclusiv prin recurgere la procedura de încălcare. Comisia a inițiat două proceduri de încălcare împotriva Belgiei, bazată pe uh, de depășirile de valori limită pentru PM10 și dioxid de azot. și pentru lipsa măsurilor um, luate pentru a asigura conformarea. În ceea ce privește anverul, trebuie să precizăm o particularitate. În cazul dioxidului de azot, orașul a primit o prelungire până în 2015 a perioadei în care trebuia să asigure conformitatea. Acest lucru permis de directiva privind calitatea aerului. În ciuda acestui lucru, ultimul raport arată iarăși o depășire a valorii limite anuale. Regiunea flamandă a aprobat un plan de acțiune în materie de calitate a aerului pentru orașul Anvers în decembrie 2017. Acest plan spune că sursa principală a dioxidului de azot este uh, traficul rutier, lucru care nu ne, surprind, nu ne surprinde deloc. Pentru a face față poluării generate de trafic s-au uh, prevăzut mai multe măsuri care vizează transportul uh, rutier. În special s-a pus în aplicare din februarie 2017 o zonă de emisii reduse unde mm, nivelul de exigență va crește progresiv. orașul este încă în situația de încălcare pentru că valoarea limită anuală pentru dioxidul de azot încă nu este respectată. De, com, de aceea Comisia va urmări în continuare situația în cadrul procedurilor de încălcare care sunt în desfășurare. Și eu vă mulțumesc, colega de la secretariat îmi spune că și în acest caz trebuie să facem exact același lucru, adică să menținem deschisă această petiție pentru Belgia și să uh, ne dorim ca situația să se îmbunătățească altfel. Mulțumesc foarte mult! Avem acum trei petiții din Italia. Anna Gerometa, Rafaele Beleța și Adriana Paleni au prezentat trei petiții, tot și ele legate de protecția mediului. Cred că doamna Gerometa este în sală, dacă nu mă înșel, și dau cuvântul imediat 5 minute, vă rog. Bună ziua! Vă mulțumesc foarte mult pentru această ocazie eu reprezint o asociație care se numește astăzi Cetățenii pentru Aer, dar am uh, introdus uh, petiția numele organizației genitorii contra smog, părinți împotriva smogului. În orice caz, uh, este vorba de același demers care a început acum câțiva ani din atâtea și atâtea motive care au fost apoi preluate de către Comisia uh, europeană, în sensul că am observat că în procedura de încălcare de la Comisie nu era uh, conținută și regiunea Padania care să depășească microparticulele, pentru că, uh, deci nu toată regiunea uh, Padania era conținută în acea procedură de încălcare. Care este problema cu dioxidul de azot? Aici avem de asemenea o încălcare, o procedură de încălcare în curs și Există o urgență. În 2010, un studiu numit VIES din partea regiunii Lazio, care a reunit foarte mulți cercetători italieni, au estimat care este impactul dioxidului de azot în Lombardia și în toate regiunile italiene. Și doar pentru provincia Milano s-a estimat că anual există depășiri ale limitei de 20 de micrograme stabilite de Organizația Mondială a Sănătății, care eh, duce la uh, eh, 1700 de decese suplimentare anual uh, care pot fi imputate acestei uh, poluări. Marea problemă este cu vehiculele pe bază de motorină diesel care sunt în continuare în circulație. Cetățenii trebuie să fie protejați. Trebuie ca Comisia Europeană uh, Uh, să declanșeze procedura care se impune împotriva Italiei, pentru că în continuare în Italia, pe străzi, circulă taxiuri, de exemplu, care emit uh, emisii de dioxid de, de azot mult peste limitele acceptate și aici aveți o imagine din satelit, de la, satelitul uh, de la Agenția Europeană Spațială 5P, care arată uh, în mod foarte uh, clar uh, și în culori uh, care este situația după intrarea în vigoare a legislației privind diesel Euro 3. Au existat niște scăderi ale poluării, dar nu sunt suficiente. Trebuie pur și simplu să fie măsuri foarte clare de interzicere acestor vehicule din circulație. Uh, Așa cum a spus și Comisia, așa cum am spus și noi, suntem cetățeni și ca și cetățeni. Uh, ne interesează ce se întâmplă în orașele noastre, în vecinătatea noastră și în acest uh, sens am uh, declanșat o acțiune de sensibilizare la datele științifice. Din fericire am fost prezenți în toată presa și astfel oamenii pot să înțeleagă uh, situația uh, atât de gravă care se manifestă anual în uh, Milano, de pildă, numai cu depășirea nu a celor 20 de micrograme de la, OMC, la OMS, ci 40 de grame, care sunt legislația europene, bine, chiar și în aceste condiții, aproape 600 de persoane au murit din cauza polorii aerului la Milano uh, anual iar primarul uh, orașului a declarat că mai multe vehicole sau tipuri de vehiculelor pe diesel Euro 4, 5 și 6 vor fi progresiv uh, interzise, după care uh, situația s-a schimbat, s-a considerat că este un abuz Uh, această măsură, deci mult prea drastică. Încă o dată și Comisia Europeană trebuie să sprijine foarte clar acele orașe care chiar își doresc să aibă măsuri uh, suplimentare încă și mai drastice. Uh, decât cele din legislația națională, de pildă. Deci trebuie ca procedura legată de dioxidul de azot să fie chiar impusă, deci ca și încălcare Italiei. Este de asemenea foarte important ca vehiculele pe motorină diesel care depășesc limitele de poluare să fie interzise din circulație și să se creeze un fond, astfel încât dacă sunt vânzu- vândute automobile de acest tip, e bine, banii obținuți uh, să, se fi, să financeze uh, inițiative de curățare aerului în orașe. Iar domnul care ne-a prezentat raportul vorbea despre Milano, care se pare că are o situație mai bună actualmente. Însă aici avem un extras din ultimul plan uh, de monitorizare a aerului din Lombardia, care arată că situația este proastă, în orice caz insuficientă. Dar uh, la Milano există o zonă restrânsă ca și perimetru unde uh, se măsură, uh, măsoară toate noxele, dioxidul de carbon, carbon particulele în suspensie și așa mai departe. Și asta timp de 10 ani încoace. Încetul cu încetul din această zonă Um, tocmai o serie de vehicule incriminate au fost deja interzise și se vede eficacitatea acestei măsuri uh, în condițiile în care este foarte clar că directiva a fost încălcată. În petiția noastră am menționat problemele de calitate a aerului care se manifestă. Este o problemă foarte gravă care se adaugă aici și anume cea a emisiilor uh, din uh, traficul maritim. După cum se știe, există o tendință să se instaureze în Marea Mediterană o, un perimetru cu emisii scăzute. Uh, este foarte clar că nordul, Europa, nordul Europei vasele folosesc carburanți mai curați și poluează mai puțin. În Mediterana, în schimb, carburanții sunt extrem de poluanți și situația este pe măsură. Iată de ce trebuie ca și în perimetrul Mediteranei să existe o astfel de zonă cu emisii scăzute din uh, traficul maritim și naval. Mulțumesc foarte mult! Acum uh, mi s-a semnalat faptul că și doamna Adriana Paleni este prezentă aici împreună cu noi. Aveți 5 minute. Anch'io vi ringrazio. Și eu vreau să vă mulțumesc pentru invitație pentru că Parlamentul dumneavoastră sprijină conceptul de cetățenie europeană și este și un simbol al, al celor drepturi, chiar și drepturi individuale ale persoanei care determină colectivitatea să se preocupe de problemele mediului. Tatăl meu a trăit 102 ani într-un stil de viață foarte sănătos și foarte curat uh, și este clar că multe persoane astăzi își dau seama că uh, în câmpia Padaniei situația poluării aerului este agravată. Mă refer uh, aici, bineînțeles, că pentru copii și pentru bătrâni uh, aceasta este o adevărată problemă. Ca și alți cetățeni, noi cerem ca normele de monitorizare a poluării, mai ales când vine vorba de geomorfologia teritoriului, să fie uh, respectate sau chiar îmbunătățite în materie de standarde. Cerem o legislație pe măsură și o mai mare monitorizare a zonelor de risc uh, de poluare a aerului și de asemenea inspecții mai intensificate. Am venit aici tocmai deoarece când vine vorba de poluare ne gândim și la viitor, nu numai la prezent pentru că uh, mă gândesc și la poluarea uh, prin câmpurile electromagnetice care poate să ducă și la alte uh, tendinții. Ia uitați ce v-am adus uh, din uh, Bolonia, uh, lucruri găsite pe stradă pe care le-am, uh, le-am spălat și care pot fi folosite pentru a se proteja de de aerul uh, murdar și aici, de asemenea, tot la Bolonia Uh, printr-o inițiativă benevolă, am publicat și această uh, carte pe care vă aduc și vă doresc împreună cu uh, celălalt cadou. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Acum dau cuvântul domnului, doamnei de la Comisia Europeană, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, o să vorbesc în limba italiană în comisia dumneavoastră, deoarece petițiile în discuție astăzi sunt exprimate în limba italiană, genitorii antismog și celelalte organizații care se implică foarte frumos pe teritoriu și vreau să îi sprijin, pentru că dacă n-ar fi existat astfel de asociații și ONG-uri și măsuri benevole și, benevole și uh, spontane, cum am putea să luptăm împotriva acestei adevărate inerții a justiției în Italia și în Lombardia. Este o adevărată tragedie aceasta a Italiei care se confruntă cu o, cu o letargie moștenită de la guvernele anterioare. Din păcate, Italia este primul loc când vine vorba de decesele premature cauzate de uh, poluarea aerului, mai bine de 60.000 de decese premature uh, anual, uh, măsurate în 2010. Așa cum a spus și doamna avocat uh, Ana Gerometa, uh, datele lor sunt uh, poate mai uh, reduse, dar uh, în total despre asta este vorba. Pentru că practic, dacă este să luăm uh, tendința lunară, putem chiar să spunem că există chiar 5.000 de decese premature, uh, deci în fiecare lună. Așa cum a spus doamna avocat Gerometa, uh, măsurile în curs, măsurile de tip Euro 3 nu sunt suficiente pentru că există acele mm, mm, microparticule sau particule în suspensie care nu pot fi reținute decât de filtrele impuse prin legislația uh, uh, Euro 5. Doar prin Euro 5 în Italia uh, nu sunt interzise uh, decât uh, vehiculele care vin din epoca Euro 2 sau Euro 3, deci pur și simplu vehicule extrem de vechi. Nu se face suficient așadar și nu se face nimic uh, cu foarte puține excepții, iar limitarea circulației sau a traficului este absolut insuficientă. Aș compara situația cu Germania, unde vreo 80 de orașe din Germania au adoptat legislație mult mai stringentă și mult mai eficientă. Vreau să vă spun că e vorba aici de o situație politică. Noi suntem o instituție cu valențe politice și este foarte clar că Comisia, în mod irreversibil, a tradus uh, Italia uh, în fața Curții de Justiție uh, și inspecțiile tehnice care au fost efectuate, care au fost solicitate, nu au schimbat cu nimic acest uh, diagnostic. În consecință, Comisia nu a putut să facă altceva decât să trimită Italia în uh, fața curții de justiție. Ceea ce privește câmpia Padaniei uh, în speță, vreau să vă spun că când mă gândesc la uh, hotărârea luată în legătură, în legătura, în legătura cu Bulgaria și Polonia, dacă ar fi să compar, uh, s-a invocat uh, sărăcia acestor regiuni care ar face că anumite măsuri sunt prea scumpe pentru a fi luate, dar nu se aplică asta în regiunea de față, pentru că uh, în uh, câmpia Padaniei vorbim despre o regiune foarte bogată, cu un PIB extrem de ridicat, mai cu seamă uh, zona Lombardia. Deci este vorba pur și simplu de o alegere politică. E vorba de voință politică aici. Și dacă se investește un euro, uh, se recuperează sau economisesc 12 euro, deci un euro împotriva uh, Uh, poluării aerului. Asta s-a dovedit în mod științific și economic. Deci este o investiție bună din punct de vedere uh, economic, nu numai din punctul de vedere al sănătății populației, pentru că dacă investești un euro și economisești 12 euro, ce înseamnă? Înseamnă că se pot trata niște boli legate de uh, poluare. De asemenea, se obțin câștiguri în productivitatea muncitorilor, a lucrătorilor, a firmelor. Uh, pentru că în momentul în care ai persoane care sunt bolnave cu patologii respiratorii grave, asta nu este ceva uh, logic din punct de vedere economic și nici pozitiv. Și în concluzie spun că având în vedere ce s-a precizat în cazurile împotriva Bulgariei și a Poloniei, uh, mi se pare normal ca uh, și în acest caz Curtea de Justiție să aplice Italiei o hotărâre foarte clară, în sensul că măsurile adoptate până acum sunt insuficiente și uh, tocmai măsurătorile efectuate în 2017 uh, arată o înrăutățire a situației. Un exemplu, un oraș pietonal ca și Veneția, nu-i așa? Bineînțeles că acolo nu avem automobile. Nivelul de poluare al Veneției a atins uh, cel de la Milano și Torino pentru că pătura de substanțe eh, care poluează aerului s-a întins, sau smogul s-a întins până în Veneția, în ciuda faptului că acolo nu sunt automobile. Bineînțeles că există transport de mărfuri care trebuie să uh, ajungă până la, în aproape de, de, de Veneția. Pe de altă parte, în momentul în care intră în această regiune, nu se poate imputa transportului uh, această, această poluare. Deci, încă o dată, ă, situația cu Câmpia Padanie este absolut urgentă și prioritară pentru că ea se extinde, vedem, ă, ca și impact asupra unor ă, regiuni mai îndepărtate, cum ar fi cea din Veneto. În orice caz, trebuie să se atragă atenția și autorităților din Italia și a instanțelor, pentru că, dincolo de ce se petrece la Curtea de Justiție Europeană, avem instanțe naționale care trebuie să fie, uh, să fie sesizate. Doamna Evi, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc semnatarilor acestor petiții, dar și Comisiei pentru intervenția sa, pentru că ne arată că situația este tot mai alarmantă, tot mai urgentă și nu poate să fie ignorată. Așadar, nu se mai poate concepe uh, să stăm uh, de piatră în fața cifrelor care au fost vehiculate în această dimineață, numărul de persoane, de persoane decedate prematur sau numărul de ani de viață pierduți, uh, imputați um, poluării aerului. Să nu mai vorbesc și despre faptul că Italia este campioană la decesele copiilor. Uh, și acele 90.000 de decese premature din Italia este pur și simplu o cifră îngrijorătoare, chiar groaznică Ehm, dacă o comparăm cu situația din restul Europei, asta înseamnă că în Italia trebuie să se facă ceva. Situația durează de prea multă vreme, tărăgânea, se tărăgânează de zeci de ani, e moștenită de la guvernele trecute, dar este și uh, foarte clară uh, actualmente, mai ales când vine vorba de particule în suspensie. S-a vorbit aici despre um, bazinul Padaniei, Lombardia, Romania, Piemonte. Aceste regiuni nu au făcut nimic sau nu au avut planuri credibile pentru a lupta împotriva poluării aerului. Sunt de acord cu cele spuse de doamna avocat Gerometa, care a semnat acea petiție. Interdicția circulației autovehiculelor uh, diesel 3 nu este suficientă. Euro 3 pentru că știm foarte bine câte și câte vehicole murdare pe bază de motorină diesel continuă să circule în uh, orașele noastre și uh, de fapt nu respectă limitele declarate, pentru că avem pe hârtie, bineînțeles, o serie de limite uh, Eh, care sunt acceptate, dar asta numai în laborator eh, și știm foarte bine că în condiții reale de condus eh, emisiile sunt mult mai mari. Am văzut ce s-a întâmplat cu Dieselgate și știm cât de mult și ce mare vină are și Comisia Europeană pentru că nu s-a implicat suficient. Da, e nevoie de curaj, de curaj pentru a avea măsuri eficace astăzi și nu mai târziu pentru ca să schimbăm cât mai repede fața parcului automobil uh, care circulă în uh, Italia. Este vorba de măsuri care trebuie să fie luate în calcul, mai multe dintre ele. În primul rând, uh, pentru că nu este singurul loc din Europa unde se petrece asta și avem pe de altă parte și cazuri de bune practice. Mai este un lucru de care nu se vorbește prea mult, ar trebui să se facă uh, ceva pentru a uh, dota și curăța vehiculele care circulă actualmente Uh, pentru a le permite să emită mai puține uh, emisii. Asta și în optica unei economii circulare care ne permite cumva să prelungim în mod uh, corect ciclul de viață al acestor automobile. Bineînțeles că instituțiile europene, Comisia Europeană și celelalte state membre trebuie să înțeleagă că e nevoie de norme și de standarde și de legi mai drastice Uh, și de norme mai drastice în materie de producție auto, pentru că cumva există tot timpul tendința de a atenua, de a uh, nu uh, permite cu adevărat o, o, o evoluție către autovehicole care nu poluează. Da, așa cum am spus, ca și celelalte petiții de dimineață, trebuie ca petiția să rămână deschisă. Toate elementele ne arată ce trebuie să se facă în continuare. Să se, trans- să se favorizeze, bineînțeles, transportul pe calea ferată și transportul în comun de asemenea, inițiative locale care au apărut, mă gândesc în regiunea noastră, în Lombardia, unde ani de zile s-a tot investit în infrastructuri rutiere, uh, străzi, autostrăzi, dar și moluri care nu fac decât să uh, nu fac decât să sporească poluarea și transportul feroviar și transportul în comun au rămas cumva orfanele acestor inițiative de dezvoltare a infrastructurilor. Deci aceste petiții trebuie să fie deschise în continuare pentru a vedea și monitoriza situația și în lumina um, uh, hotărârii care va veni de la Curtea de Justiție și probabil a amenzii, amenzii care va fi aplicată Italiei pe bună dreptate. Mulțumesc foarte mult! colegul Vali. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Împărtășesc și eu uh, preocupările petiționarilor, dar și ale colegei Eleonora Evi, deoarece și eu provin din această regiune, vin din Milano, Lombardia și pot să vă spun că avem o foarte mare problemă acolo cu poluarea aerului din pricina mai multor factori de poluare, autovehicole, incineratoare, dar și uh, pentru că centralele termo, term, termice uh, private, individuale, nu sunt deloc la standardele necesare uh, și atunci uh, mediul înconjurător uh, suferă. Comisia Europeană poate să facă multe în acest sens, mai ales că mă gândesc la fondurile regionale uh, care ar trebui să fie mai bine programate pentru a îmbunătăți impactul acestor uh, activități. Mă ales, gândesc mai ales la, uh, cum zic, centralele termice care trebuie să fie modernizate pentru că ele au impact și asupra încălzirii centrale, deci a boilerelor. Se pot folosi mai bine fonduri din Fondul de Dezvoltare Regională, de pildă, un alt subiect foarte important. Uh, Uh, este cel legat de Banca Europeană de Investiții, care este o autoritate independentă. Da, așa cum se știe, Parlamentul nostru trebuie să intre într-un dialog cu BI în acest sens, pentru că prea deseori, în ultimii ani, s-au dat finanțări sau garanții pentru credite care apoi au ajuns pe piața privată pentru a finanța infrastructuri obsolete, învechite Um, privilegiind autostrăzile și traficul rutier în loc să se concentreze pe infrastructuri mai moderne, mai eficiente, mai puțin îndeunătoare mediului și cred că ar trebui să interpelăm cumva BEI pentru ca să orientăm finanțările sale astfel încât ele chiar să ducă la îmbunătățirea mediului înconjurător în, uh, în um, Europa. Comisia la care, din care fac parte, de asemenea, buget, a tot indicat asta în anumite rapoarte. Deci, da, Banca Europeană de Investiții trebuie să facă evaluări de tip diligență, datorată, due diligence, mult mai uh, țintite, pentru că se dau miliarde pentru niște șantiere și infrastructuri uh, Uh, gigantești care până la urmă nu fac decât să polueze și mai mult Italia, mai ales nordul Italiei și Lombardia. Deci da, petițiile trebuie să fie în continuare deschise și să exercităm și noi presiuni cu instrumentele pe care le avem la dispoziție, inclusiv fonduri și finanțări europene, pentru a ne uh, îndrepta în sfârșit către o situație în care investițiile care sunt efectuate uh, contribuie la îmbunătățirea situației și nu invers. Uh, Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc uh, și lui Marco Gasparinetti de la Comisie pentru părerea sa pe care a exprimat-o cât se poate de corectă și vreau să vă spun că suntem de acord cu cele spuse, suntem de partea voastră și vă sprijinim. Așadar, uh, vă mulțumim pentru tot ce ne-ați spus aici astăzi, deci mulțumim petiționarilor și pentru că ați ridicat această problemă. Petițiile așadar rămân deschise și dialogul va continua și de asemenea procedura de încălcare împotriva Italiei. Doamna Evi, da, vreau doar să vă întreb, domnule președinte, dacă se poate să se trimită regiunii Lombardia, Piemonte și Emilio-Romania, care sunt în principal vizate de aceste petiții, să se transmită un mesaj, pur și simplu textul petițiilor pe care le-am uh, avut uh, în vedere la această dimineață. Bineînțeles și regiunea Veneto, care a fost menționată aici. Da, mi se pare că este o idee foarte bună aceasta și foarte adecvată. Vă mulțumesc foarte mult. Petiționarii sunt de acord cu această idee uh, și propunere a doamnei Evi. Petițiile rămân deschise și ceea ce ați prezentat dumneavoastră astăzi putem să trimitem uh, ca și documentație la nivelul regiunilor uh, nominalizate aici, menționate aici, ca și studiul care a fost prezentat de astă dimineață și de asemenea sprijinim și uh, Comisia în uh, procedura sa de încălcare împotriva uh, Italiei. Uh, give me the floor again. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-a stat din nou uh, cuvântul. At. Mi se pare foarte important să faceți asta. Comisia, după cum știți, când are de-a face cu proceduri de încălcare, poate să discute numai cu statul membru. Însă, aici avem de-a face cu o întârziere uh, în luarea măsurilor. Și asta numai parțial ține de guvern, pentru că în Italia chestiunile de mediu și mai ales de calitatea aerului sunt competența exclusivă a regiunilor. În anumite regiuni s-au făcut îmbunătățiri, există uh, o diferență enormă, bun, din motive evidente, în funcție de guvernul local există sau nu voință politică. Dacă Comisia poate să discute numai cu statul membru în cadrul procedurii de încălcare, uh, ASS, transmiterea acestui raport sau orice decide Parlamentul să trimită ar avea un impact foarte util, mai ales dacă uh, Uh, presa locală uh, ține cont și de ce face Parlamentul pentru cetățeni. Just, yes, uh, please. Can I just Vă rog, aș dori să adaug un lucru. În petiția noastră inițială am abordat chestiunea planificării pentru calitatea aerului. Problema este foarte gravă în Valea Râului Po, dar nu este exclusivă Um, sunt alte zone, Lazio, Campania și alte regiuni care ar putea beneficia sau unde este multă poluare. Cred că mai multe regiuni ar trebui să primească acest raport. Mulțumesc! Vă mulțumim! Bun, vom transmite scrisori autorităților regionale italiane și vom trimite și prezentarea din această uh, uh, dimineață. Cele trei petiții rămân deschise și sprijinim uh, comisia în procedura sa de încălcare în regulă. Bun, mulțumesc. Din această dimineață trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, o petiție din Spanie, din partea domnului Samuel Martin Sosa, Juan García Juan García Vicente se, este alături de noi, îi dau cuvântul. Eh, gracias, y Mulțumesc, eh, domnilor și domnilor eh, deputați. Eh, conform Agenției Europene de Mediu, contaminarea cu ozon troposferic a, genera, cauzat în 2014 peste, peste 14.000 de decese premature în Spania. 16, 1600 din acestea aflându-se în Spania. Aceeași cifră ca și în cazul accidentelor de trafic două treimi din culturile și foarte mare parte din pădurile și spațiile naturale din, din Spania uh, suportă nivele de ozon care fac rău vegetației. Um, Spania împreună cu Italia, Italia sunt cele mai afectate țări de acest uh, interpreții vă roagă să vorbiți mai lent. Mulțumim. Tess, kedvéért. Tessék, parancsol. El articolul 3 del Tratado de la Uniune. Articolul 3 al Tratatului uh, Uniunii Europene um, spune că um, acest lucru um, uh, va fi pentru un nivel uh, sporit de protecție și că îmbunătățește calitatea mediului înconjurător și uh, articolul 17 atribuie Comisiei supravegherea aplicării dreptului comuni, comunitar. Directiva 2850 referitoare la um, uh, aerul din mediul înconjurător și o atmosferă mai uh, curată a Europei uh, stabilește în considerentul 18 că trebuie să se facă planuri de cal- privind calitatea aerului în zonele și aglomerațiile unde concentrațiile de factori contaminanți sunt peste valorile obiectiv. Această prevedere se regăsește în articolul 23.1 din directiva la care mă refer. Cu toate acestea, 12, 12 um, regiuni spaniole, acoperind o suprafață de 250.000 de km pătrați și 20 uh, de milioane de locuitori, um, nu respectă de la intrarea în vigoare a acestei directive obiectivul stabilit. Uh, iar uh, autoritățile nu au elaborat planurile de calitate uh, din 2008-50CE. Este vorba de regiunile Andaluzia, Aragon, insulele Baleare, Castilla-La Mancha, Castilla și Leon, Catalunia, Comunitatea Valenciană, Extremadura, Murcia, Comunitatea Madridului, Navara și Țara Baștilor. Este vorba de o gravă neglijență administrativă care face rău persoanelor și de asemenea dăunează culturilor, pădurilor și spațiilor naturale protejate menționate. Din acest motiv, Ecologista în Acțion s-a adresat Comisiei Europene în iulie 2016 cerând inițierea unei proceduri de încălcare împotriva regatului Spaniei pentru uh, nerespectarea legilor comunitare și a celor de protecție uh, a mediului înconjurător um, și se sugereze statului spaniol că trebuie să elaboreze uh, cu urgență aceste planuri de calitate a aerului. Cu toate acestea, Comisia a arhivat uh, reclamația noastră anul trecut, spunând uh, că este complexă asigurarea respectării obiectivelor referitoare la ozon, pentru că este un factor secundar de contaminare care este o rezultat al mai multor reacții chimice. Uh, în aprilie, Comisia Europeană a informat Parlamentul că a decis să se concentreze în ceea ce privește respectarea normelor calității aerului, deocamdată și în mod prioritar pe depășirea actuală și uh, persistentă a valorilor uh, privind particulele PM10 în suspensie și uh, dioxidul de azot. și că sperăm că aceste eforturi să ducă la rezultate semnificative pe termen lung. În concluzie, Comisia spune că nu este cea mai uh, potrivită măsură acum să se inițieze procedurile de încălcare împotriva Spaniei. Noi uh, considerăm că nu este deloc uh, bine că Comisia se sustrage astfel de la obligațiile uh, Um, sale, pentru că se aduce prejudiciu sănătății foarte multor oameni care locuiesc în sudul Spaniei și uh, că trăiesc în uh, foarte multe zone în care valorile obiectiv nu sunt respectate. Gravitatea situației în, într-o mare parte din teritoriul spaniol justifică o reanalizare uh, Um, a analizei de către Comisie, lucruri pe care uh, am vrea să îl facă Parlamentul European, să um, spune Comisiei că trebuie să facă acest lucru uh, și să se asigure în termen cât mai scurt posibil scăderea contaminării cu uh, ozon conform recentei recomandări a Curții Europene de Justiție. Mulțumesc! Vanda Jakir asszony van jelen. parancsoljon. Thank you. Mulțumesc. Are cuvântul Comisia Europeană. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc petiționarului pentru prezență și pentru prezentarea perspectivei sale în ceea ce privește uh, calitatea aerului în Spania și pentru faptul că luptă pentru îmbunătățirea calității aerului în Spania. Comisia ar dori să înceapă prin a spune că mecanismul complex de formare a ozonului în atmosferă nu este singurul motiv care justifică abordarea Comisiei în uh, procedurile de încălcare. În momentul de față, într-adevăr, Comisia se uh, concentrează asupra depășirilor de, depășirilor de particule în suspensie și de uh, dioxid de azot, însă mai ales când vine vorba de dioxidul de azot, Ehm, ne așteptăm ca măsurile să, ia, ehm, să aibă efecte și pentru, în ceea ce privește ozonul în atmosferă, pentru că dioxidul de azot este un precursor al ozonului. De asemenea, directiva privind uh, plafoanele naționale de emisii ne așteptăm să aibă un impact asupra concentrațiilor de ozon, pentru că această directivă prevede angajamente de reducere a emisiilor pentru mai mulți precursori de ozon, inclusiv uh, compuși organici volatili. Însă, fără, uh, lăsând deoparte aceste um, proceduri ale comisiei, um, abordăm și prin alte măsuri uh, nivelul de ozon. În primul rând, comisia ar dori să sublinieze dialogul privind aerul curat, subliniat de colegul meu și în această dimineață. Are loc un dialog în acest moment pe acest uh, subiect uh, cu Spania la Madrid. Uh, vorbim despre un program care are ca scop evaluarea problemelor cele mai grave în ceea ce privește calitatea aerului într-un stat membru și pentru a discuta și se dorește discutarea uh, măsurilor care pot fi luate pentru ca uh, problema de calitate a aerului să se rezolve. Un alt element despre care putem să vă vorbim este un atelier specific uh, despre uh, ozon care va avea loc în Madrid în noiembrie. Este organizat de autoritățile spaniole în cooperare cu autorități franceze, dar și împreună cu Comisia, în cadrul revizuirii uh, implementării uh, din cadrul uh, verificărilor, revizu, revizuirilor paritare. Vom continua de asemenea la nivelul de comisie să evaluăm nivelul de sau calitatea aerului din Spania. Asta înseamnă și analizarea datelor pentru 2017, date depuse de Spania la finalul lui, lunii septembrie. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. În rând vreau să le mulțumesc petiționarilor care au făcut această prezentare. Desigur, contaminarea cu ozon uh, ca și cu orice alți agenți uh, poluanți, trebuie să reprezinte o prioritate pe care trebuie să o combată atât statele membre cât și Comisia Europeană, pentru că dacă nu uh, facem nimic, vom vedea că se continuă cu decesele, așa cum am auzit. Eu rămân în continuare îngrijorată văzând răspunsul Comisiei Europene. S-a spus în repetate rânduri Tocmai am mai auzit ceva similar în privința Italiei, care am impresia că a dat, de fapt, un răspuns foarte clar și foarte contundent. Uh, eu mă refer la concluziile comisiei. Comisia consideră că declanșarea unei proceduri de încălcare în Spania referitor la absența de planuri de calitate a aerului în zonele și aglomerările unde sunt depășite valorile obiective pentru o zonă, obiective pentru o zonă stabilită prin directivă, nu reprezintă uh, măsura cea mai potrivită în acest moment. Cu toate acestea, Comisia își repetă angajamentul pentru asigurarea unui aer mai curat în Europa și uh, dorește să impună mecanisme pentru a uh, reduce excesul de ozon în orice zonă uh, a Uniunii Europene și, de asemenea, va încuraja înființarea de planuri adecvate pentru asigurarea valorilor corecte de ozon. Dar, de fapt, acest răspuns este cât se poate de incoerent, se contrazice începutul cu sfârșitul. Nu se respectă directiva, dar nu o să facem nimic, o să facem un uh, atelier, dar un atelier nu o să ducă la luarea măsurilor care vor pune capăt uh, poluării acest măsur, eu nici nu înțeleg, măcar mi se pare că fac puțin mișto de noi, pentru că este o contradicție uh, între început și sfârșit. Tocmai am văzut prezentarea unui studiu în care se spune că s-au uh, inițiat proceduri împotriva a 16 state, din care 6 au ajuns la Curtea Europeană de Justiție pentru poluarea atmosferică. Dacă există dovezi că în țara mea nu s-au îmbunătățit, nu s-a îmbunătățit situația, eu aș vrea să văd ce comunicări a avut Comisia cu autoritățile spaniole, dacă s-au uh, inițiat proceduri, dacă Spania are un um, calendar uh, pentru asigurarea calității aerului, dacă există acestea, noi nu le cunoaștem. Eu cred că trebuie să păstrăm deschis această petiție și să facem în continuare cercetări și să cerem Comisiei Europene să ne uh, informeze ce a impus uh, autoritățile spaniole referitor la aceste cazuri, care a fost uh, răspunsul autorităților spaniole și cred că ar trebui să trimitem o scrisoare și autorităților spaniole care să răspundă, să ne spună ce măsuri se iau concret, nu ce măsuri vor lua, ce măsuri concrete se iau acum pentru reducerea poluării cu ozon. Köszönöm szépen, Marcellizi colega parancsoljon. Mulțumesc, domnul Marcelezi. Gracias, eh, presidente, y muchas gracias a los peticionarios, en este caso Ecologistas en Acción, eh, para llevarnos un tema que efectivamente tratamos. Adesea vorbim despre um, astfel de um, subiecte referite la poluare, uh, mai ales la petiții, mai ales legat de Spania, unde știm că uh, poluarea ucide, ucide zeci de mii de oameni în toată Europa. Uh, Uh, și 1600 uh, de decese pe an în Spania. Sunt uh, cifre de bază, 44% din teritoriu și 39% din populația Spaniei respiră aer poluat cu niveluri de ozon care depășesc nivelurile precizate în directiva 2008-50 CE. Nu toată lumea face totuși același lucru. În Spania, unii iau măsuri, alții nu. Acest lucru este foarte important. E important uh, acest uh, detaliu pentru că trebuie să știm cui uh, trebuie să ne adresăm. Sunt regiuni care nu și-au făcut temele, statul nu a răspuns în mod adecvat și în același timp există um, orașe precum Madridul, Valencia, Barcelona care, de fapt, folosesc um, și pun pe picioare instrumentele necesare pentru a combate poluarea care omoară oameni. Mă surprinde în același timp răspunsul Comisiei Europene, care recunoaște cât se poate declar că există o problemă cu țara noastră, că, exi- că recunoaște încălcarea directivei. Răspunsul Comisiei nu poate fi considerat suficient și trebuie să acționăm de aici, de la Comisia pentru Petiții. Cel mai bun lucru pe care îl putem face, în afară de lăsarea deschisă a acestei mm, petiții, desigur, este să cerem mai multe com- informații Comisiei Europene, pentru că îmi pare rău, nu ne și acest răspuns. Noi, care care ca reprezentanții cetățenilor, cerem mult mai mult. Uh, și să trimitem o scrisoare Ministerului Spaniol pentru Tranziție Ecologică. Trebuie să profităm de oportunitățile politice aici. Avem un guvern care spune că pune accentul pe tranziția ecologică și trebuie să vedem dacă acest uh, nume, această etichetă este unul, uh, una cu scopuri cosmetice sau dacă chiar sunt dispuși să-ți facă tranziția către ecologie uh, în adevăratul sens al cuvântului. Dacă vrem să dăm un exemplu, să fim, să fim noi prin acțiunile noastre un exemplu dacă vrem să fim o Spanie care ucide prin poluare sau dacă vrem să fim o Spanie care salvează vieți. Da, Liber. Mulțumesc, domnul Peter, iar. Dragi colegi, aș dori să protejez puțin comisia sau să iau apărării. Cred că comisia nu poate decât să reflecte situația reală. Ea este cum este. Uneori sunt întrebat dacă îmi doresc mai multă sau mai puțină Europa. Eu le răspund întotdeauna că mi-aș dori o Europa în care să aplicăm legile pe care le adoptăm. În Germania există orașe care se, um, care se laudă, au uh, calitatea aerului bună. Te uiți mai aproape și citești uh, textul scris cu litere mici și îți dai seama că e o chestiune de geografie, bate vântul mai mult. Nu spun că nu sunt probleme. Uh, Uh, spun numai că statele membre au fost cam leneșe privind uh, aplicarea. Au stabilit valori limită uh, și apoi nu au vrut să le aplice. Apoi, în plus, unele proiecte de aplicare costă bani. Cred că petiția trebuie să rămână deschisă. Am mai decis asta. Cred că întregul pachet trebuie să-l punem la dispoziția Comisiei pentru Mediu. Putem să deplângem situația, putem face și asta, dar mai sunt și alții care vor progrese. Dar progresul nu se poate face de azi pe mâine, suntem de acord. Um, trebuie să le dăm petiționarilor uh, senzația că pas cu pas îmbunătățim situația. Deci să rămână deschisă și să implicăm și Comisia pentru Mediu. Comisia trebuie să rămână înce- încăpățânată, dar uh, după cum am spus, același lucru se întâmplă și în Germania. Se interzic uh, bun, auto, uh, se interzic autovehiculele pe, motorin, pe motorină. Și atunci ce fac toți uh, oameni, toți Și Am o conductă spartă și sun instalatorul să vină și îmi spune dacă îmi dai altă mașină, vin. Uh, am avut, s-a pierdut mult timp, dar acum uh, trebuie făcut ordine, trebuie luate în serios valorile limită uh, și trebuie să se ia măsuri. Mm, sunt anumite regiuni afectate mai puternic, deci trebuie acționat la toate nivelurile. Să includem și Comisia pentru Mediu, astfel încât să ajungem acolo unde ne uh, dorim. Nu numai să adoptăm legi, ci și să le uh, respectăm. Mulțumim! Domnilor și domnilor, mi se pare că vom menține deschisă petiția, vom transmite scrisoarea propusă de domnul Marcelezi către ministerul competent domnul Iar, uh, domnule Iar, către Envy am transmis deja acest pachet. Așteptăm părerea de la Envy și apoi um, vom vedea. Dau cuvântul domnului Vicente, două minute. Doriți să reacționați pentru că sunteți petiționarul? The commission. The commission wants to speak. The lady from the commission. You and me que, eh, eh, mm, bueno, doy las gracias a esta, esta situación y que, bueno, agradezco. que... Mulțumesc că păstrați deschisă această petiție pentru a se lua măsurile necesare pentru calitatea aerului, pentru că ozonul afectează o mare parte a suprafeței și a populației spaniole. Uh, e vorba de uh, o temă care este, afectează multe zone din Mediterană. Mulțumesc. Teșii, Parăcioiu. Vă mulțumim. Uh, reprezentanta Comisiei dorește din nou să intervină. Da, mulțumesc. Aș dori să mai... Comisia ar mai dori să ofere o um, explicație referitoare la strategia sa pentru procedurile de încălcare. Trebuie menționat că, pe de o parte, ozonul și uh, materiile, uh, particulele în suspensie și oxidul de azot, pe de altă parte, nu sunt tratate la fel în uh, directiva privind calitatea aerului, iar statele membre au obligații diferite referitoare la acești, aceste substanțe poluante. Mai exact, când vine vorba de ozon, directiva stabilește o valoare țintă. Asta înseamnă că această valoare poate fi uh, Uh, atinsă prin măsuri care nu constituie, care nu aduc cu sine costuri disproporționate. Asta este diferit față de uh, a avea o valoare limită care este obligatorie, uh, or, orice ar fi. Apoi, dacă o valoare țintă este depășită, asta ar fi situația cu ozonul, atunci planurile de calitate a aerului sunt necesare numai dacă sunt considerate necesare de către statul membru Comisia consideră că uh, procedurile de uh, încălcare care vizează precursori de ozon, cum ar fi uh, dioxidul de azot, ar fi mai utile pentru că pentru acestea există valori limite obligatorii și uh, la final uh, ar avea efecte și asupra concentrațiilor de ozon din atmosferă. Bineînțeles că asta nu înseamnă că negăm problema ozonului. Este o problemă gravă, dar și um, complexă. Iar instrumentul paritar ce va fi folosit la acest workshop e foarte important, astfel încât uh, experții din statele membre să poată partaja cunoașterea și experiența pe care o au uh, în acest domeniu. Uh, nu putem spune că o măsură sau alta vor duce la un anumit rezultat și uh, putem fi siguri de asta. Ozonul, după cum știm, nu este o substanță poluantă primară, ci se creează în atmosferă uh, prin interacțiunea uh, unor substanțe chimice cu razele solare. Bineînțeles, ținem cont de comentariile făcute și vom uh, analiza îndeaproape situația din uh, Spania și uh, datele primite. Vă mulțumesc! Köszönöm szépen. Uh, Vă mulțumim. Decizia este deci luată. Petiția rămâne deschisă. Vom reveni la acest, vom reveni la acest subiect când vom fi primit uh, răspunsul din partea guvernului spaniol, de la ministerul competent și uh, de la Comisia Envi. Atât este pentru această dimineață. Vă mulțumesc pentru participare. Continuăm uh, la 14.30 cu colegii de la Bundestag. Poftă bună tuturor!